Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă urez un sincer și călduros bun venit la reuniunea CONT, dar um, iată că organizăm cu alte trei uh, comisii. E vorba de transparența, integritatea și asumarea răspunderii în instituțiile Uniunii Europene. Bun venit colegilor și un și mai călduros bun venit uh, Uh, musafirilor, invitațiilor noștri. În cei 10 ani uh, cât am experiență, n-am avut niciodată o asemenea audiere cu atâtea comisii. Ne, avem posibilitatea acum de a ne uni eforturile pentru a analiza care este situația. Mulțumesc uh, colegilor mei, copreședinților, care vor interveni oricum imediat. La noi, la cont, chestiunea asumării răspunderii este parte a activității noastre cotidiene și de aceea ne bucură faptul că și alte comisii își aduc contribuția în așa fel încât să ne îmbunătățim cu toții. N-aș vrea să vă răpesc prea mult din timp, de aceea dau direct cuvântul uh, doamnei Hübner, președinta AFCO, Comisia pentru Afaceri Constituționale. Mulțumesc, Inge! Aș vrea să spun că pentru noi toți e important să facem ca Uniunea Europeană să fie mai democratică și să o aducem mai aproape de cetățeni. E de fapt una dintre prioritățile noastre cele mai uh, mari pentru toate comisiile, dar cu precădere pentru comisia pe care o reprezint. Procesul decizional din Uniunea Europeană trebuie să fie mai transparent, în așa fel încât um, să atingem acest obiectiv. Acest lucru este foarte adevărat în termeni particular pentru legislație, în termeni uh, general pentru uh, decizii. Știm că acesta este doar un prim pas și nu este suficient. Angajamentul nostru și sarcina noastră este acela de a asigura un nivel înalt de integritate în instituții, în Parlament și de aceea suntem aici, fiindcă ne-am asumat răspunderea de a uh, ajunge la cel mai înalt nivel de transparență, de asumare a răspunderii și a integrității. Comisia pe care o conduc eu e responsabilă de implementarea legii primare europene și de regulile de procedură parlamentare. AFCO începe și uh, AFCO e responsabilă și de uh, rapoarte INI în ceea ce privește transparența, integritatea și răspunderea. Această audiere comună e pentru noi un prim pas inițial foarte important. Sperăm să fim inspirați în urma acestei audieri și de asemenea vrem să ascultăm și care sunt așteptările dumneavoastră față de un asemenea raport, un asemenea subiect. Mulțumesc. Inge, am înțeles că dăm acum cuvântul lui Claudio. Thank you very much, um, Inga, and thank you, Danuta. Claude Moraes, mulțumesc, Inge, mulțumesc, uh, Danuta. Ne bucură faptul că putem să participăm uh, reprezentând Comisia LIBE pentru libertăți cetățenești. Adesea se face trimitere la încrederea reciprocă între statele membre ca fiind piatra uh, de hotar a cooperării. Avem nevoie de cetățeni pentru asta și e clar că transparența E o problemă importantă. Sunt uh, lucruri care, într-adevăr, interesează pe cetățeni, mm, care sensibilizează, cum ar fi corupția. Subiecte dificile, dar tangibile în același timp. Comisia Libe e încântată să poată participa la această inițiativă foarte importantă. Există Aceasta este o problemă importantă, cetățenii trebuie să afle cum funcționează Uniunea Europeană. Și mă bucură foarte mult că reușim să cooperăm la nivel parlamentar. Transmitem și astfel un mesaj important cetățenilor noștri față de peisajul instituțional. La 11.30 cetățenii vor participa la această audiere când uh, vom avea un al doilea panel și mă bucur fără faptul că uh, către finalul seminarului voi reuși să conduc această reuniune. Inge, încă o dată mulțumesc pentru inițiativă și organizare. Doamnelor și domnilor, stimați uh, eurodeputați, stimați invitați, ca vicepreședintă a jurii, am onoarea de vă ura bun venit sunt patru comisii care organizează și participă. Eu sunt nouă în Parlamentul European, nici n-am știut că e o premieră aceasta în istoria Parlamentului European. În aprilie 2014, Transparency International a publicat un document, un raport cu privire la integritatea în instituțiile europene. Sunt uh, vizate 10 instituții și agenții sau corpuri uh, sunt analizate probleme de corupție și răspundere, precum și menținerea unui nivel ridicat uh, al acestor principii. Sunt elemente cruciale în uh, munca noastră și avem niște angajamente pe care ni le-am asumat față de cetățenii europeni. Sunt foarte onorată și încântată că pot să coprezidez această audiere. Obiectivul acesteia fiind acela de a aduna informații prețioase pe aceste teme pentru a ne da seama cum să procedăm pe mai departe. Dau înapoi cuvântul doamnei Gresle, care va prezida primul panel. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Iată, începem cu prima parte ce ține de cont E vorba de sistemul de integritate din Uniunea Europeană. Așa cum vă spunea și doamna Delvo, anul trecut, uh, înainte de alegerile europene, uh, s-a publicat un studiu al Transparency International. Domnul Carl Dolan, directorul Transparency International UE, uh, este aici și ne bucură faptul că va fi prezentat acest studiu pentru prima dată în Parlamentul European. Este foarte important să se întâmple asta pentru controlul bugetar a fost foarte important să oferim Transparency International această posibilitate pentru că noi sperăm să ne fie de ajutor în munca noastră, să reușim să ne orientăm și mai bine în uh, munca noastră. Domnule Dolan, ne bucură prezența dumneavoastră. Vă dau dumneavoastră cuvântul și apoi colegului. Cum doriți. Thank you very much, Madam Chair. Um, I'm Mulțumesc mult, doamnă președinte. Mă numesc Carl Dolan, sunt director al um, Biroului European al organizației Transparency International. E ca și cum aș fi așteptat un autobuz, audierea dumneavoastră. Aștept unul și nu știu cât timp, un an de zile și dintr-o dată vin patru. E o ocazie deosebită faptul că putem avea această discuție și faptul că patru comisii au convocat această ședință arată cât de important este acest subiect și cât de mult își doresc uh, eurodeputații consolidarea integrității instituțiilor europene. Pentru prima dată această integritate a fost analizată în raportul publicat de noi în aprilie anul trecut. Dita mai uh, raportul pe care îl aveți și dumneavoastră pe birourile dumneavoastră și aici pe masă. 250 de pagini conține acest raport. 10 instituții și organizații europene au fost uh, uh, analizate. Deci nu pot să prezint totul, voi prezenta doar niște concluzii și vă îndemn pe toți să consultați mai îndeaproape acest document în urma discuției de astăzi. Integritatea instituțiilor politice, bineînțeles, e un bun important. Legitimitatea și eficiența instituțiilor depinde mult nu doar de resursele lor, nu de temeiul juridic pe care se bazează, nici de eficiența procedurilor, ci de acea rețea complexă de relații de încredere. Încrederea Uh, se bazează pe uh, integritatea instituțiilor. E practic bunul cel mai fragil. E nevoie de ani de zile pentru a construi încrederea care poate dispărea de la o zi la alta. Uitați-vă ce se întâmplă în lume, în Ucraina, Mexic, Afganistan, să vedeți ce s-a întâmplat acolo, cât de gravă este situația. Instituțiile care uh, constituie Uniunea Europeană, bineînțeles, nu sunt într-o situație atât de gravă, însă situația se erodează. Din primăvara anului 2007, Încrederea cetățenilor în instituții a scăzut cu 22% și numărul celor care au o părere negativă s-a dublat. E drept, instituțiile europene se bucură de un nivel puțin mai ridicat de încredere decât instituțiile naționale, însă asta nu trebuie să ne liniștească. Tendințele generale sunt convergente și sunt în scădere. Asta face parte dintr-un uh, fenomen social mai generalizat, lipsă de încredere în instituții, în autoritate în general. Iar uh, cei care fac politici europene ar trebui să se îngrijoreze și mai mult. Proiectul european a ajuns să fie uh, fragil. Instituțiile naționale, de multe ori, uh, sunt mult mai înrădăcinate și ajungem la o problemă majoră din acest studiu. Instituțiile europene fac parte dintr-un sistem democratic matur, cu o bază solidă, adică stratate, protocoale, Există toate um, formele uh, oficiale de transparență și integritate. Însă, ceea ce vreau să spun acum e că, bineînțeles, noi am evaluat instituțiile care sunt înființate uh, în conformitate cu tratatul. În ultimii 4-5 ani, ca reacție la criză, la criza financiară, s-au tot creat tot felul de instituții ad hoc. Există o serie de grupuri de instituții și fonduri care acum au fost înfițate în afara tratatelor și în afara uh, structurii și procedurilor de transparență și integritate uh, pentru instituții. Și asta ne îngrijorează pe noi și voi reveni, uh, vom reveni ulterior și la acest lucru. Însă ceea ce privește tratatele și integritatea și transparența și procedurile pentru acestea, instituțiile europene în unele cazuri sunt la fel sau mai bune decât instituțiile naționale. Însă asta i-a făcut pe unii să se culce pe lauri în ceea ce privește riscurile la adresa integrității. Cel mai bun exemplu, lobby-ul. Bruxelles Înseamnă, bineînțeles, reglementare, extinderea pieței unice în anii 80 și 90 a devenit un magnet pentru grupurile de interes de tot felul. E pe locul 2 după Washington DC. Vreo 30.000 de de lobbyiști sunt aici în Bruxelles. Că scandalurile recente de corupție au arătat că se dorește influențarea procesului legislativ în mare măsură. În acest caz, bineînțeles, um, nu prea Există și alte capitale care să aibă un sistem de înregistrare. Practic aici nu există sancțiuni pentru abuzuri. Uneori informațiile oferite sunt minime. Când 70% din publicul european crede că instituțiile europene sunt corupte, așa cum arată sondajele recente, e probabil că ei nu se gândesc neapărat la uh, mită, ci se gândesc la faptul că grupurile de interes de multe ori pun în pericol interesul public. Comparațiile cu capitalele naționale sunt înșelătoare. Noi n-am făcut un astfel de, o astfel de com- comparație. Trebuie să vedem lucrurile în contextul lor și în funcție de riscul existent. De aia, în raportul nostru, spunem că e nevoie de mai multă transparență. Trebuie creată așa numită amprentă legislativă pentru lobby-ul european. Ce înseamnă asta? o, un registru detaliat al contactelor și a contribuțiilor pe care le fac lobbyiștii la procesul legislativ. Și dacă aveți întrebări suplimentare în legătură cu implicațiile creării acestei amprente uh, legislative, am publicat recent un document pe această temă. Există copii pe care le, poți, le puteți uh, uh, consulta. Ne bucurăm să vedem că deja Comisia Europeană a luat câteva măsuri inițiale în această direcție și uh, îndemnăm și celelalte instituții să facă la fel și mai mult. Și alte lacune uh, ar trebui uh, abordate, cum ar fi negocierile între instituții, uh, trialogurile, de exemplu, sau negocierile între statele membre la Consiliu. Multe pot fi făcute pentru a crește transparența acestui proces important de uh, luarea deciziilor, fără să se sacrifice, bineînțeles, dialogul și compromisul. O sentință recentă a Curții de Justiție, care ar fi permis uh, accesul publicului la deciziile la Consiliu, confirmă acest lucru. E trist să vedem cum Consiliul încearcă să submineze spiritul acestei hotărâri judecătorești, spunând că multe documente uh, sunt secrete. E important să uh, se mizeze pe transparență, pentru că e nevoie de un parteneriat cu publicul larg. Uh, în 21 de ani de activitate, organizația noastră și-a dat seama că nu se pot face progrese fără un parteneriat între instituțiile publice și uh, societatea civilă, inclusiv sectorul privat. Fără o cultură a transparenței și integrității, avem doar o cultură a mm, simplu a respectării regulilor, fără nimic în plus. Trebuie făcut ceva în plus doar cu vorba se spune că sunt monitorizate uh, interesele. Nu se fac verificări sistematice în ceea ce privește interesele financiare declarate de eurodeputați sau de comisari. Există uneori comise de etică, însă acestea nu sunt independente și nu au putere. De asemenea, se acordă preferința autoreglementării în ceea ce privește compunerea și alcătuirea și funcționarea acestor organe. Nu sunt organe cu aviz obligatoriu. Parlamentul European a făcut uh, mai multe recomandări în ceea ce privește un, uh, o comisie de consiliere privind codul etic, deși uneori acest cod fusese clar încălcat. În două domenii există aceeași um, atitudine. De exemplu, procedurile pentru cei care trag un semnal de alarmă și achizițiile publice. Încă o dată, regulile sunt clar stabilite în ceea ce privește um, regulamentele financiare. În cazul celor care trag un semnal de alarmă, doar una din cele 10 instituții pe care le-am evaluat nu, a creat o adevărată cultură pentru ca cei care trag un semnal de alarmă să se simtă în siguranță. Instituțiile pot face asta prin proceduri clare, prin uh, linii orientative, prin o comunicare cu uh, funcționarii. Din 2014 există și obligativitatea de a face asta. În ceea ce privește achizițiile publice, deși Comisia are uneori uh, discreția de a interzice anumite companii, o singură dată a făcut acest lucru în ultimii cinci ani. compar asta cu ce se întâmplă la Banca Mondială, unde sute de companii corupte practic au fost uh, au constituit obiectul unei interdicții timp de uh, câțiva ani. Să vedem ce se va întâmpla uh, cu acest nou sistem care este propus Comisiei pentru a interzice participarea uh, companiilor corupte la achizițiile publice. Pentru a promova bună guvernare și pentru a asigura participarea societății civile, instituțiile europene ar trebui să-și desfășoare activitatea cât mai deschis. Există coduri de conduită care spun clar, citez, trebuie eliminat orice risc de conflict de interes pentru a garanta independența Comisiei Europene. Ar trebui să se știe că Toate astea țin uh, și de dezbaterile privind uh, unitatea Uniunii Europene. Ar trebui să fie mai uh, unită Uniunea Europeană, ar trebui să avem aspirații globale, acestea au de câștigat sau de pierdut din cauza Uniunii Europene. Doar toate aceste de, pentru toate aceste decizii e nevoie de niște instituții integra, integre mă scuzați, și transparente care pot împiedica corupția. Aceasta este principala provocare pentru următorul mandat al Parlamentului European și al legiuitorilor europeni. Trebuie salvată viziunea de la începuturile Uniunii Europene, o institu- instituții care să uh, sprijine uh, statul de drept și care să nu respecte transparența și integritatea doar cu vorba. Doar așa putem ajunge uh, să avem instituții model în Uniunea Europeană care să poată fi considerate ca tare și de către celelalte state și regiuni. Vă mulțumesc, domnule Dolan. Mai ales un mare respect pentru performanța dumneavoastră, un studiu cu atâtea puncte elaborate până în cel mai mic detaliu. Ați reușit să ne, ne prezentați acest studiu în doar 15 minute. Ați reușit. Am eu câteva întrebări mai întâi. Parlamentul are o problemă specială, că e ales de către cetățeni. Amprenta legislativă ne preocupă deja de multă vreme și cum anume putem să o organizăm. Dar avem și o, o independență a mandatului și a executării mandatului. Asta înseamnă că nu putem să facem ce ne taie capul. Uh, în cadrul acestui exercitării mandatului însă trebuie să avem anumite libertăți. Ar fi foarte frumos dacă ne-ați mai putea spune câte ceva pe acest subiect. Poate că uh, ne ajută să vedem ce se întâmplă în, anumit, și în anumite state membre, ca să știm cum să continuăm, pentru că independența mandatului contează foarte mult, e foarte prețioasă. În Uniunea Europeană avem atâtea culturi diferite. În activitatea mea cotidiană constat că uh, ideea de control poate însemna lucruri diferite în funcție de statul membru din care provii. De exemplu, am probleme cu colegii din Franța, nu reușesc să cad de comun acord cu ei pe această noțiune. Îmi pare foarte rău, dar așa este. Sunt niște diferențe culturale și n-aș vrea ca cineva din aparatul administrativ care controlează anumite lucruri să îmi îngrădească mie mandatul. N-ar da bine nici uh, în fața legătorilor mei. Deci lucrăm în acest mediu internațional. Suntem niște pionieri. Uniunea Europeană este o organizație unică. Nu putem să copiem nicăieri uh, uh, nu putem să copiem nimic de nicăieri, ceea ce deplâng, de fapt, în activitatea mea cotidiană. Această, acest caracter internațional și de pionierat sunt lucruri care trebuie uh, avute în vedere. De aceea prima mea întrebare este ce idei aveți dumneavoastră cu privire la asta? Și apoi, lobby-ul. Sunt de 10 ani la control bugetar și de 10 ani mă, mă chinui să uh, fac o reglementare bună a activității de lobby. Avem colegi care au luat bani pentru amendamente, știți? Și nu știu cui îi vin ideile astea să dea bani pentru amendamente. Cred că numai jurnaliștilor, pentru că doar se știe că depunerea unui amendament până la urmă nu ajută la nimic. N-au cum să cumpere chiar atâția oameni în procesul legislativ ca să ajungă la, rezultat, la rezultatul dorit. Și sunt oi negre, întotdeauna sunt, dar până la urmă sunt oi negre într-o turmă foarte mare. Eu sunt pentru găsirea unor reguli care să fie implementabile. Nu să luăm cazurile extreme, pentru ca mai apoi, în funcție de acestea, să facem niște reguli generale care să ne facă nefericiți pe toți. Deci, care ar fi acele 10 lucruri importante de făcut în ceea ce privește lobby, uh, amprenta legislativă și transparența Și vă rog, în același timp, să respectăm măcar puțin independența mandatului, fiindcă fără așa ceva, eu pur și simplu nu pot să lucrez. Îmi permiteți să vă uh, cer imediat un răspuns? Mulțumesc. Yes, uh, thank you very much. Um, yes, I... Mulțumesc foarte mult. Referitor la prima întrebare pe care mi-a spus-o, Cel mai important e să ai o cultură organizațională. Vorbim despre integritate etică. Vorba de o cultură aici. E clar că e ceva greu de obținut. O astfel de cultură care să dea dovadă de coeziune, mai ales într-un mediu multicultural, uh, și Parlamentul e așa, e și la Comisia Europeană s-a spus că mulți uh, au spus că era o problemă atunci când am făcut uh, studiile pentru raportul nostru. De aia e important să ai niște reguli clar definite, că nu te poți bizui pe o cultură a coeziunii, o cultură comună, un simț uh, etic comun, e nevoie de reguli. Și aici la Parlament, mai ales atunci când e vorba de anumite aspecte din codul de conduită, de exemplu, declarațiile financiare, regulile nu sunt foarte clare. Și am dovedit asta recent. E nevoie de mult mai multe instrucțiuni uh, clare în ceea ce privește aceste declarații financiare, deoarece mulți interpretează în mod diferit aceste declarații financiare. Și astfel fac legătura cu următoarea întrebare, lobby-ul. Multe din recomandările noastre nu se referă la modificarea regulilor, deloc chiar. Așa cum am spus, am propus ca fiecare instituție să creeze o amprentă legislativă. Deci, o arhivă practic um, detaliată a tuturor contactelor cu lobby-ul. S-ar putea face aici dacă s-ar schimba regulile de procedură, însă nu neapărat nu ar fi nevoie decât de o inițiativă din partea eurodeputaților de a registra aceste informații pe site-ul lor uh, de internet. Mulți deja o fac, multe grupuri politice deja fac asta. Cu tehnologia modernă nu e așa o povară administrativă să o faci. Și astfel nu s-ar aduce atingere niciunui mandat uh, de parlamentar. Deci e vorba de o inițiativă de a arăta ce faci cetățenilor. Însă, după părerea mea, cea mai mare provocare e să vă spun care sunt cele mai importante 10 lucruri, după părerea noastră. Raportul e, bineînțeles, uh, mare, e voluminos. Am încercat să, să arătăm care sunt recomandările principale. Avem vreo 13-14 astfel de recomandări pentru toate instituțiile europene. La începutul raportului avem și o broșură de patru pagini pe care am uh, elaborat-o special pentru această audiere. Deci, încă o dată, ca să rezum foarte pe scurt, transparența, procedurii legislative e importantă, gestionarea conflictelor de interese, procedurile privind uh, cei, mm, privindu-i pe cei care trag un semnal de alarmă, de asemenea investigarea corupției la nivel european într-un mod mai eficient și aici independența Olafului e crucială, bineînțeles, însă de asemenea trebuie să existe și elemente care să preîntâmpine corupția, care să împiedice corupția. Pentru noi, acestea sunt principalele patru uh, categorii de recomandări și dacă le dați curs, progresele vor veni foarte rapid. Mulțumesc! Mulțumesc! S-au înscris la cuvânt domnul Iestovski. Îmi pare rău că v-am, uh, v-am uh, stâlcit numele. To speak in Polish. Aș vrea să vorbesc în poloneză. Doamnă președinte, dragi colegi. O pana opinie dotyczącą... Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare. Ne interesează cum priviți dumneavoastră transparența în Parlamentul European. Noi tocmai lucrăm acum pe regulamentul de procedură al Parlamentului. În cadrul Comisiei AFCO am creat un grup special de lucru pentru asta. Transparența Parlamentului European este mai mică decât transparența Parlamentelor Naționale, de exemplu. Am introdus recent publicarea voturilor exprimate. Dar sunt multe alte lucruri care nu sunt publicate. Ei bine, ne vine foarte greu să facem un control public bine gestionat, pentru că organizațiile care combat corupția adesea nu știu cum au votat eurodeputații. Deci poate că ar trebui să începem cu noi înșine. De exemplu, să venim noi cu un impuls de transparență și să începem chiar cu procesul legislativ. Ar trebui, în opinia mea, să fie un proces deschis. Nu se poate ca noi să dăm doar declarații de vot. Eu cred că ar trebui să fie mai mult decât atât. Dincolo de demontarea lobby-ului. Transparența e importantă. Când e vorba de un comportament discret. Mă interesează ce sfaturi ne dați aici? Pentru că eu sunt de părere, de exemplu, că trebuie să începem cu noi înșine, după cum am spus, dacă vrem să inițiem o schimbare. Dacă noi dăm un bun exemplu, dacă noi facem asta, eu cred că motivarea celor, motivația pentru celelalte uh, instituții europene să facă la fel va fi mai mare. Mulțumesc. Sunt alți doi colegi uh, cărora vreau să le dau direct cuvântul din motive de timp. Domnul Iaureghi. Sí. Muchas gracias. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să semnalez un, câteva cazuri concrete pentru a ști care este și părerea dumneavoastră. Eu am o atitudine pozitivă față de această dezbatere privind transparența, deoarece cred că tehnologia chiar ne dă o șansă unică și extraordinară de a fi mai transparenți. De asemenea, cred că, în general, transparența e o unaltă vitală pentru a combate corupția, prin justiție fiscală și prin participare democratică, printre altele. Însă voi prezenta două probleme concrete, actuale, pentru a ști ce credeți dumneavoastră și nu în termeni abstracti, ci practici, care ar trebui să fie comportamentul europene în două privințe concrete. Se spune în ziua de astăzi, de exemplu, că negocierea TTIP, a tratatului de liber schimb, acordul de liber schimb cu SUA, e opacă. Cetățenii vor să știe ce se întâmplă. Iar eu îmi pun întrebări de ce comisia care negociază acest tratat nu informează zilnic, zi de zi, în legătură cu ce se întâmplă. Există motive, nu? Pentru care ei nu ne informează în fiecare zi ce se, în legătură cu ce se întâmplă. Fiecare negociere are anumită... Mm, și are șpilul ei. Există o anumită tehnică de negociere, de aia nu e posibil poate să fii transparent tot timpul. Asta e prima problemă. A doua problemă, ieri chiar. Am discutat aici în Parlament despre o propunere a Comisiei de săptămâna trecută. E o propunere care încearcă, practic, să facă ordine în ceea ce privește scandalul LuxLeaks, descoperit de ziariști, nu uitați, prin intermediul transparenței. Și pentru a face ordine, Comisia a elaborat o propunere de a reforma o directivă care stabilește ca Începând cu momentul de față, statele trebuie să știe ce acorduri există între state și întreprinderi, așa numitele decizii fiscale, rulings. Însă doar statele vor ști ce acorduri există și nu cetățenii. Mă întreb, de ce nu ar fi informați și cetățenii? De ce să nu știe și ei? De ce să nu știe și mijloacele de comunicare? Tind să cred că atunci când comisia a hotărât să uh, facă acest pas către transparență și anume că statele membre trebuie să se informeze reciproc în legătură cu acordurile lor cu companiile. Deci mă gândesc comisia are un motiv, nu? De ce nu dorește să, să știe, să știe toată lumea? Poate sunt eu naiv, nu? Deci cum putem soluționa aceste probleme? Frau Guillaume, Mulțumesc. Președintele Parlamentului um, mi-a m-a însărcinat să mă ocup uh, de registrul de transparență nu știu dacă merită să spunem, să avem o discuție cine e mai transparent, Parlamentul European sau Parlamentele Naționale. Eu cred că ce facem aici la Parlamentul European este mult în avans față de Parlamentele Naționale în uh, practică, dar cred că registrul care ne plasăm uh, este, cred, grăitor. Eu cred că trebuie să evităm o dezbatere cine e mai, mai uh, neprihănit decât celălalt. Cred că colegul Aureghi a spus adineaur că nu, bine a spus adineaur că nu trebuie să uităm obiectivul general și anume să luptăm pentru transparență împotriva uh, corupției, eh, să fim vizibili în fața alegătorilor, dar și să alimentăm fluiditatea în eh, discursul democratic. Deci cred că trebuie să evităm amalgamurile și eh, oile negre să, rămân, să devină excepția să nu fie excepția care creează regula însă și nu trebuie să alimentăm suspiciunea generalizată care, cred, creează multe tensiuni. Și atunci când mă ocup de ce trebuie să evolueze în practicile noastre, pentru că ne aflăm în faza de consultare în ceea ce privește, de exemplu, regulile privind declarațiile de interese. Uh, lucrurile evoluează, dar uh, nu toată lumea are același punct de vedere. Încercăm să mergem în direcția cea bună. Același lucru și în legătură cu amprenta legislativă. Știți foarte bine că este o chestiune de ordin individual, dar practicile în general trebuie să progreseze. Aș avea două întrebări de pus în dezba- dezbatere, în discuție. Mai întâi, punem mare presiune acolo unde trebuie și în structurile uh, care ne monitorizează, mai ales Transparency International, uh, pot să facă presiuni și asupra lobbyurilor, nu doar asupra parlamentarilor. Și, um, în fine, oare Trebuie să evolueze structurile pentru a garanta comportamentele individuale sau trebuie să acționeze asupra comportamentelor individuale pentru ca apoi să se schimbe structurile? A trebuit să a, spun foarte repede ce am avut de spus, de aceea cam scurt. Are cuvântul acum uh, doamna Spinelli. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să revin un moment la ceea ce spunea mm, doamna Gresle în legătură cu independența în mandat. Aș avea o întrebare adresată domnului de la Transparency International. Este acesta un principiu fundamental uh, al uh, democrațiilor parlamentare, independența mandatului și lipsa de legătură politică a mandatului, dar în același timp este uh, un principiu care îi protejează pe reprezentanți în cadrul democrației reprezentative și în, având în vedere că democrația suferă, democrația reprezentativă suferă de trece printr-o criză profund, profundă, mă întreb dacă n-ar trebui să se corecteze această independență a mandatului, să se modifice cu un element care să îi protejeze și pe reprezentați, nu doar pe reprezentanți pentru că există o distanță mare între cetățeni și instituții, deci între reprezentați și reprezentanți. Eu pun doar întrebări, da? Uh, pentru că reprezentanți, reprezentații astăzi cer tocmai ceea ce dezbatem noi aici. Transparență, luptă împotriva corupției și luptă împotriva așa numitei caste, și dau ca exemple scandaluri sau uh, dosare ca TTIP, LuxLeaks. Deci eu întreb din punct de vedere constituțional ce înseamnă a avea principii foarte solide legate de independența mandatului, dar nu suficient de solide pentru apărarea cetățenului reprezentat de instituții. Mulțumesc! Ja, da. Fragen mit philosophischem Hintergrund. Întrebări, eh, iată, filozofice. Vă dau cuvântul pentru răspunsuri. <clears throat> Well, I am a philosophy graduate, so. Am eh, diplomă universală de filozofie, deci nu e nicio problemă. Eh, mă bucur de aceste întrebări, dar mai întâi haideți să abordăm chestiuni mai practice. Sunt de acord cu doamna vicepreședinte. Nu cred că, sau cel puțin nu am găsit dovezi cum că Parlamentul European nu ar fi transparent, ar fi o instituție netransparentă. Nu acesta a fost obiectul studiului nostru, să facem uh, comparații sistematice între parlamentele naționale și instituțiile europene, dar din multe puncte de vedere în uh, procedura legislativă. Parlamentul European este o instituție foarte transparentă. Dezbaterile sunt transmise pe internet, uh, documentele sunt disponibile online, poate nu la timp, dar sunt disponibile. Deci, în procedura legislativă, nivelul de transparență este foarte ridicat. Însă, sunt de acord cu deputatul polonez Uh, atunci când spunem că se poate îmbunătăți transparența um, la voturi, nu doar în plenară, ci și în comisii, pentru că tehnologia există și voturile, voturi, uh, votarea ar putea deveni mai transparentă. Și procesul de decizie în Parlament legătură cu propria administrație ar putea deveni mai transparentă, nu-i așa? Și Însă trebuie subliniat faptul că nu e vorba doar de proceduri în cadrul instituției, la Parlament sau la Comisie. Problemele sunt acolo unde instituțiile negociază între ele. Și e vorba aici uh, de luarea informală de decizii la triloguri. Acolo mm, transparența este foarte scăzută, nu se știe când vor avea loc ședințele, cine va participa, sunt informații care nu sunt disponibile publicului larg. Și ajungem la cele spuse de deputatul spaniol în legătură cu transparența negocierilor internaționale. Și aici e o problemă care a fost subliniată deja de Parlament legătură cu participarea UE în organizații internaționale, de exemplu, cum ar fi uh, Comitetul de la Basel, care uh, stabilește reguli globale. Aici există probleme legate de transparența acestor organisme internaționale sau negocieri internaționale, cum ar fi TTIP ne-am exprimat preocupările legate de lipsa de transparență în cadrul negocierilor TTIP și mă bucur că Comisia a făcut anumite îmbunătățiri la acest nivel, dar cred că s-ar putea face încă și mai multe. Sunt absolut de acord cu deputatul spaniol în legătură cu transparența în deciziile fiscale anunțate recent de Comisie. Nu am uh, abordat în raport legislația în, în domeniul transparenței. Uh, Uniunea Europeană a adoptat legislație mm, care să favorizeze transparența în domeniul petrolului și gazului, de exemplu, sau legislație de, pentru lupta împotriva spălării de bani, dar acum aceste informații nu trebuie să fie doar disponibile autorităților naționale, care oricum sunt compleș, copleșite de toate aceste informații, dar ar trebui să fie, aceste decizii fiscale ar trebui să fie uh, date publicității chiar de companii. Transparency International ar dori ca în următorii ani legislația europeană să ceară companiilor ca mod obligatoriu să disemineze aceste informații financiare legate de fiscalitate și alte aspecte. Doamna vicepreședinte a avut o întrebare foarte specifică legată de că ne referim la elementele corecte pentru a lupta împotriva corupției. Suntem absolut de acord că transparența trebuie să fie proporțională cu scopul. Aș spune însă, așa cum am spus în declarațiile introductive, că corupția nu înseamnă doar uh, luarea de, sau darea de mită sau alte practici, uh, corupția ar putea însemna că legislația sau politica nu este făcută în domeniul public, ci în, pentru a favoriza anumite interese. Și cred că există suspiciune în rândul publicului larg că se întâmplă acest lucru, că e adevărat sau nu, nu avem dovezi. Poate se exagerează, dar cred că e nevoie de mult mai multă transparență în legătură cu acest proces și influența lobbyurilor asupra legislației pentru a putea să ne facem un punct de vedere. Transparența trebuie să fie pentru deputați, nu doar pentru lobbyuri. Cred că chiar lobbyurile trebuie să fie mai transparente. Unele sunt. Noi am publicat, ne publicăm, de exemplu, Uh, procesele verbale ale tuturor uh, reuniunilor cu lobbyurile, cu grupurile de interese, deci cred că se pot face mai multe. Iar apoi, în legătură cu întrebarea filozofică, dacă ne aflăm într-o criză a democrației sau nu, poate că e nevoie de o altă audiere pentru a răspunde la această întrebare. Eu aș dori să subliniez faptul că nimic din ceea ce propunem Uh, din câte știu eu, încalcă mandatul. Eu cred că toate aceste lucruri pot fi făcute în contextul unui mandat fără uh, fără, fără legături, uh, deci nu văd că ar exista un conflict cu independența mandatului. Mulțumim foarte mult, domnule Dolan, pentru prezentarea noastră colegilor pentru dezbatere și acum dau cuvântul mai departe Comisiei Jurii prin doamna Delvo. Mulțumesc. Vom trece la a doua discuție privind codul de conduită în cazul comisarilor. Articolul 17 din tratat și 245 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene afirmă independența completă a membrilor comisiei și deci se cere comisiei să acționeze în mod obiectiv, imparțial și în interesul Uniunii și al bunului public. Codul de conduită revizuit pentru comisari avea obiectivul de a consolida și a clarifica regulile privind conflictele de interese, dar după experiența audierilor și uh, numirilor în funcția comisarilor actuali, încă rămân uh, întrebări fără răspuns uh, legate, de exemplu, cu noțiunea de membru al familiei sau alte aspecte. Comisia Juncker a făcut din deontologie și transparență un element central al mandatului său. De aceea, este o plăcere pentru mine să urez bun venit aici doamnei vicepreședinte a Comisiei, doamna Cristalina Gheorgheva, și cred că este persoana ideală pentru a ne vorbi despre acest subiect. Nu doar pentru că știe tot ce e de știut despre programele de ajutor umanitar din ultimii ani, dar în noua sa funcție îi se cere să pună în practică o, o politică de toleranță zero împotriva frauzei și corupției în uh, cheltuielile de la bugetul european și să se asigure de integritatea personalului Uniunii Europene. Doamnă Gheorgheva, vă ascultăm cu multă atenție. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Această audiere este foarte importantă. Este pe o temă care, așa cum a spus domnul Dolan, trebuie luată foarte în serios în contextul la ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Dânsul uh, a spus că mulți cetățeni își pierd încrederea în politicienii aleși și în timp ce Sondajele cele mai recente arată, din fericire, uh, tendințe pozitive în ceea ce privește încrederea în instituțiile europene și în guvernele naționale și parlamentele naționale. Pentru prima dată de la începutul crizei există o tendință spre mai bine. Deci, atât în instituțiile europene, cât și în guvernele naționale și în parlamentele europene, oamenii au ceva mai multă încredere, dar oricum nivelul este sub cel de dinainte de criză și mult sub cel dorit. Este foarte important să recunoaștem faptul că la comisie ne dăm seama că acțiunile noastre sunt critice, este cât de important este să facem eforturi în fiecare zi pentru a câștiga încrederea cetățenilor noștri și să o facem fiecare dintre cei 33.000 de angajați ai Comisiei Europene, dar mai ales noi cei de la vârf, pentru că uh, simbolul, semnalul pe care îl trimitem noi comisarii este foarte important și spun acest lucru în numele colegilor mei și numele meu, în numele președintelui nostru, bineînțeles, și doresc să încep prin a spune că recunoaștem această responsabilitate și considerăm că codul de conduite nu este doar un set de reguli și de instrumente, ci este un set de principii și convingeri. Aș dori să pornesc de unde ați pornit și dumneavoastră, și anume de la tratate. Tratatele sunt foarte clare. Tratatele ne cer independență, integritate și discreție. Stabilesc responsabilitățile comisiei, membrilor comisiei și ale președintelui comisiei. Președintele are nu doar dreptul, dar și responsabilitatea dacă are loc un comportament lipsit de etică, să ceară demisia unui comisar, acesta trebuie să, de, să ștea demisia și Curtea de Justiție chiar trebuie să adopte sancțiuni în cazul încărcării, obligațiilor, uh, încărcării grave a obligațiilor de către un comisar. Apoi, în legătură cu codul de conduită, aș dori să vorbesc despre evoluția lui, despre situația actuală a celei de a treia revizuire a acestuia și ce facem dincolo de codul de conduită de la intrarea în funcție a acestei comisii. Mai întâi, în legătură cu evoluția codului de conduită, doresc să amintesc eurodeputaților și publicului faptul că primul cod de conduită a fost introdus de Comisia PRO din 99 Apoi a fost refizuit de prima Comisie Barroso în 2004 și din nou revizuit în 2011. Subliniez aceste lucruri pentru a arăta că suntem deschiși integrării a ceea ce am învățat din experiență, uh, dar și din bunele practici ale altora în codul de conduită. Între parante- în paranteză, pot să vă spun că am așa numitul privilegiu istoric să fi lucrat într-o instituție care a fost menționată ca fiind una care a luat aceste lucruri foarte în serios, Banca Mondială, și pot să vă spun, pot să vă confirm că a fost un proces de învățare foarte important pentru a pune în aplicare anumite lucruri și pentru a găsi și loc de mai bine în anumite domenii. Am făcut-o și la comisie. Acum, în al doilea rând, care este impactul pozitiv al celei de-a treia revizuire a condului de conduită din 2011? Mai întâi, în legătură cu declarația de interese, în aceasta se cer mai multe informații și uh, actualizări anuale, chiar și actualizări dacă se întâmplă ceva de-a lungul anului deci se actualizează o dată vara, dar dacă are loc o schimbare semnificativă, există obligația actualizării și de lungul anului. Se includ acolo activitățile uh, soțului, soției, dar și a partenerului de viață cum acesta nu a fost prevăzut înainte. Și uh, sunt detalii mai clare în legătură cu activitățile politice, sau uh, concediul neplătit pentru participarea comisarului la campanie electorală, indicarea activităților politice în timpul mandatului, fără, lipsa de funcții executive, abținerea de la declarații publice sau intervenții în numele unui partid politic și se spune foarte clar că um, sarcinile de comisar sunt mai importante decât angajamentele de partid. Deci trebuie să fim în primul rând angajați în fața cetățenilor europeni ca membri ai Comisiei Europene. Apoi activitățile de după mandat, obligația de a informa uh, de lungul unei perioade de până la 18 luni în legătură cu acestea, um, interzicerea participării la lobby-uri uh, în timp de 18 luni în uh, chestiuni legate de portofoliu și Uh, interzicerea cadourilor, introducerea unei proceduri pentru riscul de conflicte de interese sau conflicte de interese potențiale, obligația de a informa pe președinte și posibilitatea președintelui de a realoca dosarul altui comisar dacă există un conflict de interese real sau perceput. Și în ceea ce privește cabinetele comisarilor, sunt lucruri care nu ar fi trebuit neapărat uh, spuse, dar acum sunt scrise negru pe alb că membrii familiilor, uh, soții și partenerii nu au ce căuta în cabinet. Și trec acum la al treilea punct. Cred că este foarte important. Dincolo de evoluția codului de conduită, Învățarea din experiența aplicării codului de conduită, uh, am uh, luat anumite măsuri, cred eu, foarte pozitive. Am uh, studiat cu multă atenție Comitetul de Etică ad hoc, independența acestuia pentru uh, independența membrilor este format de un fost deputat, un fost uh, uh, judecător și încă un uh, al treilea membru. Și este foarte important faptul că includem în procesele verbale ale uh, ședințelor Colegiului de Comisar autorizările pentru activități de după mandatul de comisar. Până acum nu exista, nu se știa clar cum ea aceste decizii Colegiul de Comisare. Acum nu doar este clar, dar a făcut și mai multe. Uh, aceste decizii sunt incluse în procesele verbale ale uh, ședințelor colegilor de, Colegiului de Comisari. Și um, luăm măsuri foarte importante în domeniul transparenței cu noul uh, registru de transparență, cine face lobby în numele cui și pe ce subiecte și cu ce resurse și noul uh, registru de ședință. De la 1 decembrie anul acesta, comisarii, membrii cabinetelor și directorii generali trebuie să își facă publice toate întâlnirile cu lobby-urile pe site-ul web Europa. Și de asemenea, am promovat conștientizarea numele comisar, în rândul comisarilor, am organizat întâlniri cu comisarii și membrii cabinetelor pe tema codurilor de conduită, ca lumea să înțeleagă foarte bine care le sunt responsabilitățile. Acum uh, voi asculta cu mult interes uh, următoarele prezentări în același spirit, avem un sistem solid, dar tot ce putem face în plus pentru a-l uh, pune în aplicare se bazează pe un angajament și întotdeauna trebuie să încercăm să facem mai bine și așa vom face. Mulțumesc. Uh, thank you. Thank you very much, uh, Ms. Georgieva, for this. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gheorgheva, pentru contribuția dumneavoastră și înainte de a da cuvântul colegilor pentru a pune întrebări, aș dori să îl invit pe domnul Blumeyer să intervină în acest uh, grup de discuții în calitate de consultant și director al Blumeyer Sons și în septembrie 2014 domnul Blumeyer a prezentat o actualizare a stodului privind uh, codul de conduită al comisarilor, ameliorarea eficienței și eficacității care au dus la dezbatere și cu siguranță vă duce și la alte întrebări. Domnule Blumever, aveți cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Multe din uh, elementele pe care aș fi vrut să le menționez au fost deja ridicate în discuție de doamna Gheorgheva și de domnul Dolan. Aș vrea să vă spun ce învățăminte am tras de pe urma revizuirii codului de conduită și să vedem dacă putem uh, lua măsuri suplimentare, dacă se pot lua măsuri suplimentare, nu doar în cadrul comisiei, ni s-a pus întrebarea dacă am putea să ne gândim și la Consiliul European, la președintele Consiliului European, dacă ar fi sau nu bine să se stabilească un mecanism de integritate, un sistem de integritate pentru a asigura uh, transparența și integritatea. Deci mă voi referi și la acest subiect, uh, dacă îmi permiteți. Foarte pe scurt. O scurtă prezentare a ceea ce am făcut în legătură cu codul de conduită, care e situația actuală și uh, încotro ne îndreptăm. Ar vrea să subliniez faptul că nu a fost un efort uh, pe care l-am făcut eu singur sau doar firma mea de consultați. A fost un efort comun. Au participat reprezentanții societății civile, profesori universitari, Universitatea de la Lausanne, Helsinki, Uh, și cea din Bristol au contribuit, uh, deci toate aceste universități au contribuit la această revizuire. Doamna Gheorgheva, ați spus cum a apărut acest cod. Ni s-a cerut să revizuim, Comisia Cocobune a cerut să o facem în 2008-2009, să vedem uh, asta după după demiterea Comisiei de Santo, deci când s-a înființat Comisia Prodi. Am verificat și cel de-al doilea cod de conduită Barroso și ambele studii arată că există um, o serie de fragmentări. Unele au fost soluționate de comisie, altele nu. După cum spuneați, un sistem de integritate nu e niciodată complet E un proces în curs. Înveți din implementare pentru a putea introduce și alte îmbunătățiri de-a lungul timpului. Comisia Juncker a dus un suflu de aer proaspăt. S-au făcut multe declarații privind transparența, privind integritatea și asta, cred eu, pregătește terenul pentru măsuri suplimentare. Cred că am avut câteva comentarii și în legătură cu ceea ce încercăm să obținem, de fapt. Aș vrea să vă spun că nu vorbim aici despre o dogma integrității. Nu încercăm să vedem ce nu încercăm să vedem ce e necesar pentru a obține o integritate absolută practica arată că dacă ai niște norme pe stricte, practic uh, comisia este forțată, ca și cum ar fi într-o cămașă de forță și lucrurile nu funcționează. Trebuie însă să vedem care pot fi sursele de inspirație. E clar că nu poți copia dintr-o altă parte, că trebuie să te adaptezi contextul, însă există experiență în mai multe state membre. Pe hartă sunt câteva din țările pe care noi le-am analizat mai în detaliu. Am analizat de asemenea și uh, organizații internaționale, Banca Mondială, cum ați spus și dumneavoastră, domnul Gărgheva. Unele țări au Uh, zeci de ani de experiență cu astfel de mecanisme. Subliniez aici, de exemplu, aranjamentele din Canada în acest sens. Ce am aflat în urma acestor revizuiri a diferitelor sisteme de transparență? Un sistem de integritare sănătos e ca un puzzle cu diferite componente. Vedeți aici diferitele piese. În general, avem niște reguli care ne spun ceea ce definește anumite norme de respectat pentru a, a obține integritate. Există de asemenea și um, indicații în legătură cum să obții acea integritate. Există și uh, baze de date pentru a aduna informațiile. Este și o funcție de monitorizare care ne spune dacă normele și valorile stabilite sunt respectate sau nu. Dacă nu sunt respectate, apare judecătorul cineva independent care ia decizii în legătură cu ce trebuie făcut în caz de nerespectare. Poate interveni funcția de pedepsire, dacă ceva nu se întâmplă, sau de răsplătire, dacă lucrurile se um, întâmplă așa cum trebuie. Și de asemenea se fac și rapoarte anual sau pe altă bază rapoarte către opinia publică în legătură cu performanța acestor uh, instituții. Acest puzzle nu este complet. Poate că ar fi nevoie și de câteva alte informații. Un mediator, ombudsman, un mecanism de uh, prezentare a plângerilor, cei care trag un semnal de alarmă, Însă ceea ce e important e ca toate piesele să se potrivească unele cu celelalte și să alcătească acest puzzle în mod armonios. Să e clar că pot fi făcute progrese pentru uh, ca aceste piese să se potrivească cât mai bine. Cu ce vă ajută acest puzzle? Două lucruri pot fi obținute, s au vorbit deja despre ele. Obiectivele imediate ale unui cod de conduită, transparența și integritatea pentru a-i ajuta pe comisari să respecte valorile și normele pe care noi le considerăm ca fiind importante. Însă aceste două lucruri nu pot fi văzute separat. N-ai, um, nu pot fi văzute doar uh, individual. Transparența nu poate fi doar de dragul transparenței, nici integritatea. E vorba aici de încredere cetățenilor în Comisia Europeană. Comisia Europeană fiind o instituție esențială din proiectul european. Recomandările specifice deja v-au fost prezentate anul trecut. Atunci când comparăm ceea ce apare în codul de conduită și exemplele de bune practici identificate, ne dăm seama că ne putem inspira din bunele practici Însă există încă, <laughs> practic, o distanță între ceea ce apare în codul de contuită și ceea ce se întâmplă în realitate. Jos vedeți că s-au făcut deja progrese, deja ați dat exemple concrete, însă credem că în anumite privințe se pot face eforturi suplimentare. O chestiune esențială Majoritatea studiilor în legătură cu performanța sistemelor de integritate arată cât de importantă este conducerea. Dacă de sus există, se respectă etica și celelalte uh, straturi din organizație um, vor face același lucru. Spuneam că se pot face mai multe. Președintele uh, Juncker vorbea despre un comportament ireproșabil. Ajung aici la ultimele idei. Câteva domenii în care credem că s-ar putea face mai multe. Unul are de a face cu regulile privind uh, dispozițiile din cod în legătură cu restricțiile de angajare odată ce nu mai ești comisar. E un domeniu care a creat multe mm, îngrijorări în trecut. În studiile noastre arătăm că între 1981 și 2009 toți comisarii, 40% dintre ei, au fost angajați în sectorul privat imediat după, ce, după părăsirea postului de comisar. E o cifră importantă și ne dăm seama că aici, am, dacă facem eforturi, am putea avea un impact important. Doamna Gheorgheva spuneați că acum există un proces verbal. M-am uitat la procesele verbale din reuniunile dumneavoastră săptămânale. Am văzut că jumătate din reuniuni, printre altele, uh, se ocupa și de probleme legate de angajarea uh, foștilor comisari din Comisia Barroso, odată ce nu mai ocupă aceste posturi. Trebuie evaluată clar compatibilita- compatibilitatea între noul post pe care vor să-l aibă și uh, uh, postul de comisar pe care l-au avut, să se vadă dacă există un conflict de interese cu fostul post de comisar sau nu. Comisia acum are o structură diferită, există vicepreședinți care au mai multe portofolii, deci de aceea trebuie făcută o revizuire mai generală pentru prevăzute niște delimitări clare pentru a, a avea Uh, constrângeri în ceea ce privește ocuparea de uh, posturi odată ce nu mai ești comisar. Vorbeam și de ombudsman, de structura independentă de supraveghere. Acum, în ceea ce privește figura judecătorului, cercetările ne arată că performanța sistemului uh, de integritate trebuie, depinde practic de o separare clară a funcțiilor de implementare, monitorizare și judecare. De aia ar fi bine să existe o structură mult mai independentă decât comitetul ad hoc pentru revizirea posibilor conflicte de interes. Și aici putem să ne inspirăm foarte mult mm, de la statele membre, dar și din sisteme din țări terțe sau din afara Uniunii Europene. Canada, Canada, de exemplu, are 30 de ani de experiență cu comisii independente care revizez conflictele de interes. Lucrurile funcționează destul de bine. Deci aici cred că s-ar putea face progrese. Ați menționat și faptul că actuala structură nu are o independență garantată. Sunt importante procesele verbale, clar, Însă nu există o procedură detaliată și niște criterii detaliate pentru revizirea uh, eventualelor conflicte de interes. Ultima piesă din uh, puzzle. Aveți o listă cu învățămintele trase în document. Transparența, deocamdată, deci în ceea ce privește transparența, s-au făcut progrese. Dacă veți uh, intra pe pagina de internet uh, Transparency, veți vedea mai multe informații, doar în engleză, din păcate, deocamdată. Acolo aveți informații în legătură cu membrii comitetului ad hoc, declarațiile lor, deciziile lor. De asemenea, ar fi bine ca pe același loc, să, uh, aceeași pagină web să se pună și extrase din uh, reuniunile săptămânare. Bineînțeles, nu ne așteptăm ca cetățenii să parcurgă toate procesele verbale ar fi, și să le caute pe diferite site-uri. Ar fi bine dacă toate aceste informații ar fi pe același site. Există deci acest uh, portal Transparency care ar putea fi folosit uh, mult mai deschis, cu, mai, cu mult mai multă deschidere. Și acum ultimul lucru, vreau să subliniez importanța analizării experiențelor din statele membre. Parlamentul European deja are un cod de conduită de câțiva ani de zile, ar trebui să facă un schimb și societatea civilă ar trebui um, implicată în această revizuire pentru a ne îmbunătăți și pentru a atinge acest obiectiv uh, important pe care ni l-am stabilit. Am uitat că trebuia să vă spun și câte ceva despre președintele Consiliului European. M-am referit doar la codul de conduită pentru comisie. Știu că s-au făcut eforturi pentru a stabili niște elemente din acest pază la care mă refeream mai devreme. De exemplu, există idei în legătură cu un registru al cadourilor pe care le primește președintele Consiliului pentru a-l face public. Eu nu am căutat, n-am găsit încă, poate cine știe, în curs un astfel de proiect. Însă, din principiu, de ce să vrei un cod de conduită pentru președintele Consiliului European? În tratat se face, există referințe clare care ar cere așa ceva se face trimitere la posibilitatea de a demite președintele Consiliului European în caz de comportament uh, uh, greșit, un comportament inadecvat, foarte grav. Dar nu se spune exact în ce ar consta acest uh, comportament pentru ca președintele Comisiei să poată, uh, uh, Consiliului, mă scuzați, să poată fi demis sau nu. Poate că aici uh, am putea să ne gândim la elaborarea unui cod simplu care să ofere indicații în acest sens. Ai... Mulțumim, domnule Bloomberg. Am o întrebare. Domnul Haureghi. Sí, muchas gracias. Vă mulțumesc. Mi s-a părut foarte interesantă dezbaterea cu participarea doamnei Gheorgheva și al domnului Bloomberg. Am cerut cuvântul deoarece după intervenții mi-am dat seama că ceva mă surprinde foarte mult și anume marea, marele greu, să zicem așa, din politica europeană și anume Consiliul, nu apare. <laughs> În ultimii șase ani s-a consolidat uh, puterea Consiliului de Ministri mai mult ca niciodată. Comisia Europeană face pași către transparență, către un cod de conduită. Însă reprezentanții politici uh, de la Consiliu sunt uh, supuși la multe ispite. Acolo se joacă foarte multe lucruri importante și se iau hotărâri importante și să nu uităm că avem un sistem tricameral. Parlamentul European, Comisia și Consiliul. Dacă Consiliul nu adoptă lucrurile, nu se întâmplă nimic. Și în ultimii șase ani, cu criza economică care ne-a lovit, Consiliul și-a crescut foarte mult puterea. Întrebarea, bineînțeles, mi-a venit în minte înainte să ascult ultimele cuvinte ale oaspetelui nostru și m-am gândit că trebuie să solicităm ca sistemul de control, ca sistemele de conduită, codurile de conduită ale reprezentanților naționali de la Consiliu să fie supus, deci să fie uh, supravegheat, să existe un cod de conduită mai strict. Și a doua întrebare, relația dintre societatea civilă și putere. Asta vorbim despre controlul exercitat de societate. Eu cred că ar trebui să începem să punem, uh, să ne îndreptăm atenția și către marile corporații. Secolul 21 ne dovedește zi de zi că multe din deciziile care îi afectează pe cetățeni nu sunt luate doar de puterea politică, ci în mare parte de marile companii. Ne gândim la răspunderea fiscală a companiilor. E la mod această dezbatere din cauza scandalului LuxLeaks. Eu m-am săturat să tot aud propagandă socială din partea întreprinderilor, companiilor, să văd cum își fac marketing social marile firme, care în același timp uh, fură practic din uh, banii publici naționali. E insuportabil ce se întâmplă. Eu mă întreb când vom, când ne vom îndrepta atenția și vom spune că și aceste uh, întreprinderi trebuie să aibă o răspundere socială, trebuie să aibă niște coduri de conduită care să fie supuse la niște exigențe sociale de partea societății civile. Să se vadă dacă aceste companii uh, își respectă practic uh, responsabilitățile pe care le au față de societate. În unele țări uh, s-au elaborat coduri de conduită mai exigente pentru a controla uh, ceea ce fac marile companii, mai ales în ceea ce privește transparența informațiilor uh, legate de răspunderea lor socială. Mulțumesc. Euh, Mulțumesc. Monsieur Durand. Are cuvântul domnul Durand. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să revin la cele spuse. Doamnă comisar, aș dori să fiu la fel de optimist ca și dumneavoastră, cum că încrederea în, între, în uh, instituțiile europene și în politicienii europeni uh, Uh, este în creștere după criza economică și financiară. Aș reveni la cele spuse doamna Spinelli, <laughs> care însă a exprimat lucrurile mult mai filozofic decât mine, că trecem într-o, într-o, printr-o perioadă foarte dificilă pentru democrație, pentru noi, pentru Uh, a putea să îi facem pe cetățeni să înțeleagă interesul muncii noastre uh, și să ne inspirăm credibilitate. Într-adevăr, transparența este un principiu, este chestiune de responsabilitate. Aș spune că lupta împotriva conflictelor de interese nu e opțională în democrație, este chiar o condiție a democrației. Deci, suntem pe aceeași uh, linie, avem aceleași principii. Acum să vedem cum putem progresa pas cu pas. Deci două întrebări pe care le-am pus deja domnului Timmermans, care m-a trimis la dumneavoastră. Așa că este o procedere să pun din nou aceste întrebări. Acum, două elemente practice. Întâi, un subiect cu care m-am confruntat atât la Comisia Jurii cât și la Comisia AFCO, pentru că subiectul a făcut obiectul unui joc de ping-pong între cele două comisii care însă, din păcate, nu este în continuare complet rezolvat. Întâi, un fel de conflict nu de interese, ci de mm, examinare în uh, codul de conduită al comisarilor. Articolele 1.3 și 1.6. La articolul 1.3, care permite acestui Parlament să verifice dacă există conflict de interese, uh, nu se vorbește decât de conflictul de interese personal al comisarului. Este articolul 1.3. Articolul 1.6 din același cod spune că acest comisar nu poate interveni într-un dosar în care ar avea nu doar interese personale, ci și familiale, așa cum ați spus și dumneavoastră. Deci, ajungem într-o situație oarecum paradoxală pentru bunul simț și pentru juriști. Deci cum e posibil să ai acces la un portofoliu doar pe baza intereselor sau lipsă de interese personale, însă dintr-un fel de etică, dar uh, nu sunt uh, partizanul eticii și al soft law-ului în aceste, uh, în aceste chestiuni. De ce? În general, doar interesele personale sunt importante, în schimb, pe elemente concrete și interesele familiale contează. Doamnă comisar, ați fi gata să rezolvați această problemă și să fie o singură normă și anume interesele personale, dar și familiale în general. Și un al doilea aspect, chestiunea examinării care este rolul într-o democrație modernă a unui parlament, când noi trebuie să examinăm conflictele de interese, așa cum ne cere textul. Ce examinăm noi, de fapt? Faptul că comisarii și-au completat declarația de interese, deci facem un control formal și apoi au loc audierile în comisii, sau am putea, ca peste tot, să punem întrebări întrebări de follow-up, um, să aprofundăm lucrurile. Deci aș dori ca împreună noi instituțiile să găsim o soluție pentru a putea să realizăm cu o adevărată examinare, scrutiny în engleză, pentru a face aceste lucruri, bineînțeles în acord cu dumneavoastră, astfel s-ar pune capăt unor uh, uh, dezbateri uh, fără rost și s-ar permite comisarilor să se ocupe cu adevărat integritate de dosarele lor. Mulțumesc, domnule Dundio, ați rezumat foarte bine dezbaterile noastre și întrebările pe care ni le punem permanent la Comisia juri, ca să nu vorbim despre dificultatea modului de a defini familia, nu? Ceea ce a pus probleme suplimentare. Doamna Spinelli, eu mm, sunt, uh, trebuie să am grijă și la timp, de timp, așa că vă rog foarte pe scurt, pentru că mai urmează și alte dezbateri. Doream să spun că sunt destul de surprinsă și eu de tăcere și de lipsa de atenție sau de puțină atenție uh, acordată Consiliului, pentru că prerogativele Consiliului au crescut enorm și aș dori să adaug la cele spuse în legătură cu prerogativele Consiliului faptul că Consiliul se ocupă și de acordurile interguvernamentale, din ce în ce mai numeroase, care acum au ieșit de sub controlul Parlamentelor Naționale, dar și de sub controlul Parlamentului European, pentru că nu intră în cadrul juridic rule of law uh, european și deci această extindere a prerogativelor Consiliului ar trebui să ne preocupe, pentru că el riscă să devină unul dintre elementele cele mai opace, cele mai puțin transparente dintre instituțiile europene. Mulțumesc! Merci, Madame Spinelli. Madame Gre Mulțumesc, doamna Spinelli, doamna Gresle. Ratsvertreter sper că e vreun reprezentant al Consiliului pe aici care să ia notițe. Mereu se spune că cei de la cont sunt cei mai răi, dar iată că noi suntem răul cel mai mic astăzi aici. Aș avea o întrebare către doamna comisar. S-au petrecut multe cu codul de conduită, fără doar și poate. Dar până la urmă se prevede o prelucrare cu un raport privind experiențele acumulate, eu cred că sunt câteva lacune care ar merita atenția noastră. Ce părere aveți? Mulțumesc! Madame eh, la comisar. Aș ruga pe doamna comisar să răspundă. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult Ar trebui să avem o asemenea discuție, poate chiar anual, pentru că așa am avea posibilitatea să vedem ce progres s-a făcut între timp. Pentru că, da, e bine să existe o prezentare anuală. Și să știți că voi discuta despre acest subiect cu colegii mei, de îndată ce mă întorc la comisie. Nu pot eu să vorbesc în numele Consiliului, evident. Dar uh, am încredere că mesajul va fi transmis. Mă voi referi la întrebările care mi-au fost adresate mie. Ambele întrebări înseamnă că trebuie să mai facem lucruri, pentru că uh, nu există un răspuns direct. Pot însă să vă spun că am luat notă de aceste puncte și va exista un follow-up. Ca să vorbesc din experiență personală și să vă dați seama de ce nu există un răspuns facil față de cea de-a doua întrebare cu exercitarea controlului. Când am fost la Banca Mondială, acolo instituția a întreprins măsuri pas cu pas pentru o uh, publicare a informațiilor, pentru manifestarea unei atitudini deschise și totul era uh, sub controlul unui profesionist. Dar confidențialitatea informației rămânea protejată. Deci, ceea ce parvenea publicului era de fapt mult mai puțin decât uh, ceea ce seniorii uh, de la uh, Banca Mondială trebuiau să publice. De ce spun asta? Pentru că a publica informații financiare delicate comportă cu sine un risc. Ca cetățean bulgar, cu familie în Bulgaria, cu, într-o țară unde în continuare trebuie combătută corupția și crima organizată, practic, ă, să știți că eu a trebuit să dau informații despre mine și despre familia mea. Dacă aceste lucruri ar fi fost publicate, eu aș fi... a trebuit să suport un risc. Deci, cum anume fixezi un standard înalt de ă, expunere și scrutin pentru ca în același timp să protejezi datele? E o întrebare foarte dificilă. Dar noi ținem cont de asta, suntem sensibili față de acest subiect. Și am vrea să fim cât se poate de transparenți și vrem să ridicăm ștacheta constant. Ați avut acel grafic mic cu punctele roșii, că mai sunt uh, lucruri de făcut pentru a atinge punctele verzi, dar nu se arată unde sunt statele membre multe dintre statele membre sunt, de fapt, sub punctele roșii ale comisiei. Deci eu sunt mândră de faptul că, iată, s-a progresat și noi vrem să progresăm mai mult de atât. Dar vrem să o facem în așa fel încât să nu creăm probleme și mai mari prin intenții nedorite. Deci, domnule Duran, noi vom continua cu grijă am o membra cabinetului meu care face procedura de follow-up și vom reveni cu informații pe măsură ce progresăm. Cu privire la experiența de raportare, sunt de acord. E un instrument important, trebuie să vedem cum anume îl formulăm fără a suprabirocratiza întregul demers. Poate că un dialog anual ar fi o cale extraordinară de a nu crea noi rapoarte peste alte rapoarte deja existente. Poate că astfel am reușit să avem și acest control de care era vorba. Să ne analizăm într-o manieră constructivă, să facem o analiză critică dar productivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Bloomberg, doriți să faceți câteva comentarii? Sau să reacționați uh, față de cele spuse? Dacă puteți, foarte pe scurt. Da. Față de cele spuse de doamna comisar Georgieva. Aveți dreptate. Unele state membre la capitolul etică și infrastructură de etică nu sunt așa de avansate ca și Comisia, dar sunt și altele care sunt foarte avansate. Așa că da, e necesar să se facă pași adiționali. De asemenea, nici nu suntem la un concurs, nu ne comparăm, spunem, spunând, iată, ei nu sunt așa de buni, dar noi suntem cei deci rămânem aici. Nu, vrem să fim cei mai buni. Există uh, exemple în statele membre unde se face trimitere la codul de conduită al Comisiei spunându-se avem nevoie de ceva similar. Eu vin din Germania și acolo e o mare dezbatere la ora actuală în relație cu ce se întâmplă uh, după uh, terminarea unui mandat și angajarea pe un alt post. Nu știu dacă ar fi o povară administrativă extraordinară în plus, dacă ar fi să publicați uh, o vedere de ansamblu uh, cel puțin o dată pe an cu privire la implementarea codului de conduită. Eu nu cred că ar trebui să fie o prea mare bătaie de cap acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Iată, uh, am avut un al doilea panel foarte interesant pe care îl încheiem acum paharul e pe jumătate plin, pe jumătate gol, nici nu știu, dar chit este că mai sunt lucruri de făcut. E o idee bună să reluăm această discuție împreună, să reflectăm la ea împreună. Un ultim comentariu din partea mea. Discutăm aici despre etică și despre transparență, despre integritate. De ce? Fiindcă vrem ca cetățeanul să aibă încredere în instituțiile europene. Dar să nu uităm că, până la urmă, și politica și competența sunt importante, pentru că dacă toată lumea e transparentă, dar nulă, atunci nu rezultă absolut nimic. Deci să nu pierdem din vedere și acest al doilea aspect. Fără a trena, dau acum cuvântul doamnei Hübner. Ba nu, doamne Gheorgheva, mă scuzați. Îmi cer scuze să iau iarăși cuvântul după ce ați tras concluziile. De fapt, eu aș vrea să fim puncte verzi. Asta vreau din tot sufletul, ca să fie foarte clar. Mulțumim foarte mult, spune doamna Hübner. Trecem la următorul panel cu o mică întârziere pe care sper să o recuperăm. Un nou panel care are în vedere responsabilitatea din instituțiile europene și exercițiul de uh, dezvoltare a încrederii. Chestiuni etice legate de practicile de lobby și registrul de transparență din Uniunea Europeană. Poate că știți că noua comisie a, și-a fixat o nouă prioritate pentru acest an, să obțină un registru obligatoriu pentru lobby și știm că la Consiliu nu există o poziție comună clară pe acest subiect. Uitându-ne în legislația statelor membre cu privire la lobby în general și registrul obligatoriu, vedem că există mari diferențe. De trei ori am cerut la Parlament un registru obligatoriu pentru lobby. Am avut rapoarte și rezoluții mai întâi în 2008, apoi 2011 și ultima dată în aprilie 2014. Am cerut modificarea acordului interinstituțional în acest context. Avem trei invitați pentru a dezbate acest subiect. Ombudsmanul European este alături de noi. Vă suntem recunoscători. Vom începe cu Emily O'Reilly, așadar. Nu știu, cred că avem vreo 10-12 minute prevăzute pe, pentru fiecare vorbitor și apoi timp pentru dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, stimaților deputați, doamnelor și domnilor, mulțumesc președintei AFCO, doamna Hübner, pentru invitație. Iată că am avut acum un an studiul pentru integritate și transparență. Ombudsmanul e aici pentru a se asigura că orice instituție și agenție se ridică la cel mai înalt nivel de transparență etică și bună administrare, iar acest raport contribuie la o dezbatere mai amplă ce ține de încrederea în instituțiile noastre. Instituția mea, a Ombudsmanului European, este una dintre instituțiile incluse în studiu și de atunci am reacționat la două dintre recomandări. Intern am adoptat norme de whistleblowing, am uh, publicat aceste norme pe site-ul nostru pentru comentarii publice și am cerut uh, Oficiului de Supraveghere a Datelor să uh, vadă exact care este situația la noi, plus am făcut trimitere către alte 10 organe europene în acest sens. Am publicat, adoptat și publicat primul cod de conduită al ombudsmanului, pentru că nu are rost să țin eu predici, dar să nu pun în aplicare ceea ce predic și sunt mai multe cereri de promovare a integrității în uh, Uniunea Europene. Uh, inițiative inspirate de mai mulți factori. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de standardele cele mai ridicate de integritate, nu doar pentru sine, ci și pentru întreaga lume. Din ce în ce mai mult, societatea civilă se implică. Influența societății civile a luat amploare mulțumită revoluției tehnologiei informației și din ce în ce mai mult va avea pretenția de la instituțiile europene de a fi transparentă, deschisă. Deci cel puțin o parte din aceste doleanțe vor trebui să fie respectate. Iar în ceea ce privește comerțul, Uniunea Digitală, uh, creșterea, ocuparea, cetățenii vor vrea o mai mare asumare a răspunderii și o mai mare transparență pentru a înțelege cum sunt luate deciziile în aceste domenii și cine influențează aceste decizii și cum. Toți cei care sunt aici la Bruxelles își dau seama de importanța lobby-ului. De dată ce te afli în această instituție, îți dai seama ce rol joacă lobby-ul, pentru că dimineața sunt cozi interminabile pentru a câștiga accesul la Parlament. Lobby-ul este o parte vitală a democrației noastre, a libertăților noastre, a dreptului de a influența deciziile care până la urmă au un efect asupra vieții noastre. Dar ca cetățeni avem dreptul și libertatea de a fi perfect conștienți de cine face lobby și să avem încredere că acest lobby e făcut într-o manieră reglementată și transparentă. Pentru că în momentul în care se propun legi și în momentul în care se acceptă sau se refuză legi în urma unui lobby în funcție de interesele corporațiilor, apar probleme. A nu recunoaște această problemă este o negare a dreptului fundamental la participare. Și aș vrea să menționez ancheta mea față de fenomenul uh, ușilor rotative la comisie. E o mare provocare pentru toate instituțiile și agențiile, dar cred că multe dintre aceste organisme se uită înspre comisie pentru uh, un bun model. Am făcut această evaluare pentru a vedea cum anume gestionează comisia potențialele conflicte de interese când uh, oficialii, uh, funcționarii uh, seniori ajung în domeniul privat. De exemplu, așa cum niciun directorat general nu tolerează un, o hecuire a calculatoarelor sau un furt de documente, e clar că nu trebuie să acceptăm situația în care informațiile din interior sunt utilizate în uh, sfera privată și sunt comercializate de către un uh, fost funcționar european, de exemplu. Am propus măsuri exhaustive în acest sens pe care, le, pe care aș vrea ca Comisia să le adopte. O propunere cheie este ca Comisia să publice regulat, online, toate informațiile relevante despre funcționarii în, func în posturi înalte care uh, pleacă uh, din instituție pentru a lucra în domeniul privat. Vreau uh, să existe și cazurile de um, uși rotative, revolving doors, publicate. Uh, în timpul anchetei mele am uh, găsit mai multe situații uh, pe care le-a menționat și domnul Bloomberg. Nu e foarte clar în ce măsură se iau decizii bine informate de către funcționari în posturi înalte în momentul în care ei uh, ocupă uh, o altă funcție în afara instituției. Nu mi-a explicat comisia nici de ce uh, sau în ce condiții e de acord cu asumarea unui post în domeniul privat de către un fost funcționar. Așa că e necesar de pași adițional, mai ales în, pentru că avem acum statutul funcționarilor revizuit și trebuie să existe o raportare post-employment. Funcționarii publici au un dreptul, desigur, de a uh, își asuma alte funcții de îndată ce părăsesc funcția publică, dar trebuie să menținem încrederea în funcția publică și pentru asta trebuie să existe mai multă transparență. Trebuie un sistem, un sistem de revizuire pentru a nu se ajunge la conflicte de interese. Experiențele internaționale ne-au arătat că fenomenul revolving doors uh, poate să aibă o influență de corupere a funcționarilor, ceea ce deteriorează încrederea. Este foarte important ca asemenea situații să nu mai apară la Bruxelles. Eu uh, voi acționa de fiecare dată când constat o neregulă. Am discutat și cu doamna vicepreședinte Gheorgheva, care înțelege foarte bine provocările, după cum le-a demonstrat-o prin intervenția domniei sale. Am uh, făcut și o anchetă din proprie inițiativă în ceea ce privește grupurile de experți și transparența acestora la comisie. Există grupuri de consiliere care joacă un rol crucial uh, în politica de legiferare. S-au făcut deja foarte multe pentru a spori transparența și pentru a promova o infrastructură și o reprezentare mai echilibrată în aceste grupuri, dar e întotdeauna loc de mai bine. O consultare publică a arătat că principalele îngrijorări se referă la uh, Um, categorizarea fără consistență a organizațiilor reprezentate în aceste grupuri cu interese corporatiste și există potențiale conflicte de interese. De aceea am uh, creat o analiză detaliată despre ce trebuie să facă Comisia pentru o mai bună transparență și o mai uh, echilibrată reprezentare în aceste grupuri de experți. În ceea ce privește experții numiți în uh, funcție uh, proprie, deci capacitate proprie, trebuie să existe o publicare detaliată a CV-urilor acestor persoane. Aștept cu nerăbdare răspunsuri Comisiei, care trebuie să vină cel târziu pe 30 aprilie. În ceea ce privește registrul de transparență, am cerut Consiliului să participe și am uh, sugerat că registrul uh, acesta voluntar să devină obligatoriu. Sunt cetățeni obișnuiți care sunt interesați de subiect și care sunt șocați de ce Uniunea Europeană nu sprijină mai direct dreptul de a afla cine face lobby și în ce scop pe lângă instituțiile Uniunii Europene. Voi monitoriza discuția aceasta și uh, sunt încurajată de măsurile întreprinse de Comisia Juncker de a sprijini acest uh, registru pentru ca, într-adevăr, lobbyiștii să se înregistreze. Trebuie să ne gândim și ca acest uh, registru să devină instrument legislativ. În concluzie, cred că această comisie și-a asumat un angajament real pentru o mai bună transparență și răspundere am luat notă de asta în relație cu răspunsul acordat la investigația mea față de transparența din negocierile TTIP. Nu cred că a făcut asta doar uh, pentru a avea în vedere un bun uh, abstract Uh, nu, există idei clare, există pretenții clare manifestate de cetățeni din ce în ce mai persuasiv, din ce în ce mai direct, prin uh, noile instrumente de comunicare în masă. Și e nevoie de o structură mai transparentă, mai uh, clară în viața de zi cu zi. Cetățenii europeni reprezintă, până la urmă, clientul nostru ultim în toate instituțiile și organele Uniunii Europene. Vom uh, organiza un eveniment împreună cu cei reprezentați aici, cu domnul Timmermans și alții, pentru că vrem o legitimitate uh, optimă. Uh, Uh, standardele fixate deja merg dincolo de ceea ce se întâmplă în multe state membre, dar e nevoie să obținem standardul ultim de integritate, transparență și răspundere. Ca europeni, în ciuda problemelor noastre, trăim totuși uh, într-o parte a lumii privilegiată, dar avem pentru asta obligația de a respecta standardele cele mai înalte pentru a încuraja și pe alții să facă la fel. Mulțumesc! Mulțumesc, Daniel Gagan este profesor la College Europe și uh, uh, expert pe impactul uh, lobby-ului asupra vieții noastre. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o prezentare PowerPoint. Aici este. Trebuie să mă prezint mai întâi. Sunt uh, lobbyist, profesionist de 40 de ani. Uh, pe vremuri am fost uh, secretar, uh, m-am ocupat de sectorul zahărului, am fost secretar general Copa Cogeca și de zeci de ani și acum am lucrat la Georgetown University, University și acum la College of Europe și la Sciences Po Paris. Avantajul unei cariere exemplul bun este faptul că îți aduce aminte de trecut. Eu mi-aduc aminte de primele audieri organizate de Parlamentul European în legătură cu transparența și lobbyurile. S-a întâmplat acest lucru în 1992, deci cu mult timp în urmă. Și era multă lume prezentă pentru că securitatea era mai puțin strictă. Eu am fost acolo, prezent, am fost chiar prezent ca invitat, am luat cuvântul și Um, am notat concluziile acestei prime audieri și cred că poate fi de interes pentru dumneavoastră să uh, auziți ce s-a spus atunci, acum peste 20 de ani. Obiectivul acestei prime audieri a fost să se remedieze corupția și să se găsească un, o soluție la furtul de documente. Acestea erau problemele mari pe atunci. Și Cred că între timp situația s-a îmbunătățit mult, e mai puțină corupție și se fură mai puține documente. Dar ce putem spune în legătură cu concluziile? În primul rând putem spune că atunci, la această audiere, s-a căzut de acord că grupurile de interes joacă un rol foarte util. Așa cred și eu de altfel. În al doilea rând s-a spus că întreprinderile, ONG-urile, autoritățile locale sunt, cu toate, sunt toate lobby-uri. Deci lobby-urile au fost definite în mod foarte larg. Perimetrul lobbyingului a fost definit foarte larg. Și apoi Dagmar Rodberand, de care vă amintiți mulți dintre dumneavoastră pentru că a avut un rol foarte activ, a spus a face distinția între lobiștii buni și cei proști este irelevant. Standardul corect este profesionalismul și cred că acest lucru este mai adevărat ca niciodată și de aceea majoritatea lobiștilor mai în vârstă, seniori și principalele structuri de lobby și cu mine suntem pentru o reglementare obligatorie a practicilor de lobby. Pe următoarele slide-uri puteți uh, uh, sunt reprezentate, sunt reprezentate reglementările lobbyurilor, lobbyurilor în diferite țări. Acum câteva săptămâni, Parlamentul Ceh mi-a cerut să fac acest studiu al reglementărilor în domeniul lobbying-ului și să-i ajut să definească reglementări în domeniul uh, lobbyurilor în această țară. Doamna uh, Germanova, primă, primul vicepreședinte al Parlamentului ceh, mi-a cerut să fac acest grafic. Deci, iată, sunt lucruri uh, importante, nu neapărat pentru Consiliu, dar măcar pentru statele membre. Și ce vedem pe ecran? Vedem că, în general, în Europa, reglementarea robiurilor este foarte scăzută la nivel național, în Regatul Unit, în Franța, în Germania, chiar și în țările de jos în schimb, este foarte reglementată în Canada și mai ales în Statele Unite. Și linia verde este pentru mine și pentru doamna Iermadova nivelul potrivit de reglementare. Deci nu exagerat, dar clar și precis. Pentru că claritatea și precizia sunt foarte importante. Apoi, cred că merg prea repede cu slide-urile, deci apoi ne-am gândit ce este lobbying lobbyingul. Ce este a face lobby? Multe lucruri sunt acoperite de, de lobby-uri. Bineînțeles, legislația uh, este vizată de activitățile de lobby, dar și uh, reglementările și autorizațiile, finanțările, dar și uh, politica de concurență și antidumping, chiar și ajutoarele de stat fac obiectul lobbyingului. Toate acestea sunt perimetrul activității juriștilor și, după părerea mea, juriștii, avocații trebuie să fie și ei acoperiți de registrul de transparență și să intre în domeniul obli uh, reglementării obligatorii a uh, activității de lobbying. Și apoi avem uh, toate subvențiile. Deci toate aceste activități trebuie acoperite de termenul de lobbying. Dar lobbyingul uh, face parte din ceva mai mare, din chestiunile publice care pot fi segmentate pe activități monitorizare într-un dosar, într activitatea unei comisii a Parlamentului. Aceasta nu este lobby, lobby este monitorizare. Avem diferite analize uh, uh, a strategiilor, a coalițiilor. Acestea nu sunt activități de lobbying, sunt activități de monitorizare ale afacerilor publice de la Bruxelles. Eu cred că reglementarea lobbyingului trebuie să se Uh, limiteze la partea legată de lobbying acestor activități din uh, uh, chestiunile publice. Deci, iată, după părerea mea, ce trebuie comunicat? Trebuie comunicate contactele directe și indirecte cu uh, funcționari și uh, organisme alese, dar și uh, redactarea de documente de poziție, reprezentarea de interese la conferințe și așa mai departe și um, mijloacele de comunicare și mass media, care fac parte din activitățile de lobby. Iată, după părerea mea, ce trebuie reglementat pentru uh, lobbyiștii profesioniști. Acum, câteva observații în legătură cu registrul de transparență, care, după părerea mea, trebuie ameliorat. În primul rând, registrarea trebuie să devină obligatorie. Și cred că toată lumea, cam toată lumea este de acord cu mine. Acest lucru este esențial. Și trebuie să se aplice tuturor categoriilor de lobbyiști, lobbyiști inclusiv avocaților sau juriștilor. Deci când un jurist sau avocat lucrează la un dosar antidumping, nu trebuie să comunice nimic. Dacă eu sunt implicat într-un dosar antidumping și trebuie să comunic. Nu e corect așa și nu e acceptabil, după părerea mea. Și de asemenea, trebuie să existe mai multe precizii în legătură cu activitățile care trebuie uh, comunicate. Nu e deloc clar în legătură cu ce trebuie comunicat și în legătură cu ce nu. De ani de zile, de zeci de ani, eu sunt pentru crearea unui ordin profesional al lobbyiștilor, ca și uh, baroul la avocați, este foarte important ca și profesia noastră să se organizeze și ca toți lobbyiștii uh, să facă parte uh, dintr-un organism profesional cu reprezentanții aleși. Este vital să existe verificări, uh, nu prea complicate, dar sistematice și sancțiuni, pentru că o slăbiciune a registrului actual este faptul că controlele sunt foarte puține și neaprofundate și nu există practic sancțiuni. Și trebuie să existe o supraveghere comună a registrului de către instituții, deci Parlamentul, probabil, Ombudsmanul cu siguranță, împreună cu uh, acest ordin profesional. Am și un slide despre ușile rotative, dar v am spus multe deja despre acestea, așa că foarte pe scurt. Cred că trebuie să facă distinția între ce e legal și ce e etic. În trecut am văzut cazuri foarte grave, uh, funcționari de vârf de la comisie care au părăsit comisia și s-au angajat în sectorul privat cu autorizarea colegiului de comisare. A fost legal, deci, acest lucru, dar, după părerea mea, nu a fost deloc etic. Deci, diferența între cele două este foarte importantă și încă putem observa astfel de cazuri. De exemplu, un uh, funcționar de la nivel național sau european care a fost 5-10 ani în cabinetul unui comisar și apoi a doua zi, imediat uh, Uh, începe să lucreze sau să, să se, se pună pe cont propriu ca think tank sau consultant. Oare e legal? Poate e, dar după părerea mea, profesională nu e etic. Nu este corect din punct de vedere al concurenței și cred că contribuie la proasta imagine a lobbyiștilor, pentru că lobbyingul este o meserie și cred că dăunează imaginii noastre dacă cineva se consideră lobbyist, dar de fapt nu știe să fie lobbyist cu adevărat. Ultimul slide face legătura cu ceva ce s-a spus deja. Mai multă transparență e într-adevăr necesară, dar cred că transparența trebuie să meargă în ambele sensuri. Într-adevăr, noi Noi trebuie să fim uh, deschiși, chiar dacă consider că profesia, no profesia noastră este foarte corectă, dar și instituțiile cred că trebuie să progreseze în domeniul transparenței. Deci acest grafic îl voi comenta pe scurt. Ideea este, uh, se, se tinde spre generalizarea trilogurilor. Înțeleg logica trilogurilor, dar, așa cum ați spus, nu există nimic mai opac decât trilogurile. Nu există niciun fel de transparență în cazul acestor reuniuni. Accesul la documente este foarte dificil și aceste triloguri duc la acte legislative, cadre multe și fac să se nască legislație secundară, acte delegate și acte de punere în aplicare. Și această legislație secundară este o cutie neagră. Este, nu este deloc transparentă și este fundamental pentru legiuitori și mai ales la, la inițiativa și cu sprijinul Parlamentului European să există mai multă transparență și mai multă democrație în sistemul de luare de decizie, în faza de codecizie și în faza legislației secundare. Și, în încheiere, îmi permit să sugerez că dacă această audiere este foarte importantă, să s-ar putea organiza o altă audiere la fel de importantă, poate cu participarea acelorași comisii, audiere privind legislația secundară și cum poate deveni această legislație secundară mai corectă, mai democratică și chiar mai eficientă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem încă un invitat de la Trinity College Lam, uh, Dublin și de la uh, Comisia de la Veneția. Îi rog pe colegii care doresc să ia cuvântul să um, indice acum acest lucru pentru a le aloca minute. Și rog ultimul vorbitor uh, să aibă o intervenție de maxim 10 minute. Voi încerca să fiu cât mai succint. Lucrez la Colegiul Trinity din Dublin. voi încerca să fac o comparație cu între Uniunea Europeană și uh, ce se întâmplă la nivel internațional în, în acest domeniu. Mai multe persoane se ocupă de aceste studii. La ce ne referim când vorbim despre lobby? nu cred că există doi uh, profesori universitari care să fie de acord. Poate fi o activitate individuală sau în grupuri care vor să influențeze politicile publice sau deciziile luate la nivel public. Uneori pot avea succes de cauza, altor nu. Și când încearcă să influențeze, fac uh, următoarele lucru. Fie încearcă să modifice legislația, fie să mențină status quo-ul. Pentru transparență și integritate, deci reglementarea lobiștilor, se referă la ideea că sistemele politice au reguli stabilite pe care grupurile de lobby trebuie să le respecte atunci când încearcă să influențeze uh, funcționarii guvernamentali. Vom trece în revistă mai detaliat unele din aceste reguli. Deci, în primul rând, trebuie să existe transparență. Aceste regulamente, în general, reprezintă reguli uh, oficiale, codificate, uh, adoptate de guvern. Dacă regulile sunt uh, nerespectate, mm, se poate impune o amendă sau chiar pedapsa cu închisoarea, în funcție de uh, jurisdicție. Acum, justificarea teoretică. Ne bazăm pe transparență și integritate. Trebuie să știi cine cu cine vorbește. Cum se face asta? Prin registre, înainte de a avea mm, un contact cu funcționarii publici, să se uh, Uh, arate ce actori publici vor să fie influențați, să se ofere rapoarte privind uh, sumele cheltuite individual sau de angajator, să existe de asemenea o listă cu lobbyiștii sau de asemenea să, li, să fie împiedicați politicienii să um, uh, treacă în tabăra cealaltă a lobbyiștilor odată ce nu mai au funcția publică. Noi, studiul nostru universitar, am încercat să vedem ce se întâmplă în alte părți. Am încercat să comparăm diferitele sisteme politice, dar nu e ușor să faci această comparație. Noi am aplicat o metodă de analiză care are un clasament de la 1 la 100. Deci, la 100, legislația e robustă. Asta înseamnă că vor promova mai multă transparență și uh, integritate. Mai multe dimensiuni au fost uh, implicate, nu mă voi referi la toate, deci cum pot fi definită um, puterea acestor uh, măsuri? În primul rând, informațiile pe care trebuie să le includă lobbyistul în registru, dacă trebuie să ofere analize detaliate sau nu a sumelor cheltuite mod uh, individual sau nivel, la nivel de angajator, dacă există o arhivare electronică în ceea ce privește dacă această listă e uh, accesibilă publicului. Uh, Punerea în practică aici e importantă. Trebuie să existe o autoritate reglementară independentă care să evalueze dacă lobiștii respectă sau nu regulile. Și de asemenea, uh, prevederi privind uh, împiedicarea mm, politicienilor sau funcționarilor publicilor să treacă în tabăra lobiștilor imediat după ce nu mai sunt uh, funcționari sau politicieni. Când am folosit această metodă de analiză, am încercat să clasificăm diferitele politi- uh, sisteme politice. Am încercat să vedem care e situația în diferitele țări în ceea ce privește mm, acest clasament. Există trei, tite, sisteme, trei tipuri de sisteme de reglementare. Unele foarte reglementate, care au un scor de peste 60, unele doar uh, puțin reglementate și altele foarte puțin reglementate. Aici puteți vedea că există sisteme slab reglementate, unele reglementate mediu. Aici ne uităm la diferitele țări și asta are legătură și cu prezentarea de dinainte, însă e mai puțină rigoare empirică aici diferite cifre, clasificări. SUA e pe locul 1, Canada sub, însă totuși e un sistem reglementat uh, mediu. Deci SUA e prima. După care urmează Canada, după care anumite state membre. Dacă vă uitați la registrul de transparență comun, vedeți că e practic practic, uh, uh, în partea de jos a stratului de sisteme cu reglementare medie. Însă, față de ce s-a întâmplat în trecut, totuși e un pas înainte. În ceea ce privește robustețea transparenței promovate, trebuie să vedem că totuși de-a lungul timpului acest registru comun e mult mai bun decât ceea ce aveam în 2008, respectiv 96 pentru Parlamentul European. E o concluzie pe care o facem după ce comparăm aceste sisteme. Deci robustețea reglementării a crescut de la scăzută la medie deși registrările sunt voluntare, totuși au crescut de-a lungul timpului. Asta arată că, în ciuda acestui caracter voluntar, lobiștii uh, iau mai în serios aceste uh, reguli în ceea ce privește înregistrarea. Și în documentul pe care vi-l dăm arătăm de asemenea că atunci când analizăm diferite uh, analizăm diferențele sectoriale și sumele care sunt uh, comunicate și ceea ce se întâmplă cu acest registru comun, deci vedem că um, se raportează din ce în ce mai bine aceste sume. În ceea ce privește Uniunea Europeană, e un pas uh, înainte în direcția cea bună. Însă încă mai e nevoie de anumite lucruri și cu siguranță că am auzit despre asta vorbindu-se astăzi aici și în alte ședințe anterioare. Problema e că nu există amenzi sau pedepse cu închisoare atunci când încalci regulile. Deci nu există puteri de asemenea de revizuire în ceea ce privește înregistrările. Nu știu dacă secretariatul face verificări aleatorii sau nu, care să fie serioase. Um, reglementarea obligatorie e singura soluție, practic. Dacă vorbim despre un registru obligatoriu pentru Comisie, Parlament și Consiliu, atunci unde se mai face? Întrebarea e cum se face lobby la Consiliu, la Bruxelles sau nu? Deci dacă ai o regulă obligatorie pentru Consiliu, atunci logic și statele membre ar trebui să aibă o astfel de legislație obligatorie pentru lobbyiștii lor. Ceea ce cred că e interesant de văzut dacă uh, uh, ar fi o idee bună. Adică dacă ar vedea ca o idee bună statele membre. Acum, trei colegi. Iulia Pitera. Od 20 lat zajmowałam się przejrzystością życia. Mulțumesc, doamnă președinte. De 20 de ani mă ocup de transparența uh, în spațiul public. Am uh, lucrat și pentru Transparency International în Polonia. Până în 2011 am uh, analizat și situația transparenței în instituțiile publice. Despre asta vorbim astăzi. Ei bine, am întreprins anumiți pași pentru a reglementa activitatea de lobby din Polonia și mă bucură cele auzite astăzi, pentru că, practic, sunt uh, confirmate acțiunile de până acum. Am vrut să legiferăm activitatea de lobby. Pentru că până acum, iată că legislația mai degrabă uh, limitează activitatea parlamentară. Noi nu avem, uh, din punct de vedere legal, acces la lobbyiști. Mai degrabă e vorba de uh, activitatea ilegală de lobby care e predominantă. Dar ce ne încurcă pe noi? Mai întâi, definiția de activitate de lobby. Ce este lobby-ul? Pentru că avem uh, impresia că avem aici o gaură neagră în care cădem din când în când. Și premisele sunt uh, mai degrabă negative. Să nu uităm însă că activitatea de lobby înseamnă de fapt comunicare. Trebuie privit ca un lucru pozitiv. Este comunicare cu exteriorul, cu cei care uh, vor să transmită publicului legislația. În anul 2010, după cum vă spuneam, am lucrat pe aceste legi și iată, am încercat să obținem o definiție fermă. Spuneam că prin lobby se încearcă influ- o anumită influențare a celor care se află la guvernare. E o definiție foarte uh, generală, dacă vreți. Dar am făcut și acea uh, separare pe categorii cu uh, lobby profesional și lobby neprofesional. Și am avut problemă cu cel neprofesional. Am avut exact aceeași experiență ca dumneavoastră. Lobby profesioniștii au fost foarte interesați de activitatea noastră și s-au declarat și ei pentru armonizarea definiției. Însă, ONG-urile nici n-au vrut să audă de asemenea legi. Adesea, erau, era vorba de instituții, camere de comerț, uh, asociații de întreprinzători care formal nu se uh, identifică ca fiind lobbyiști. Vă dați seama, e foarte complicat și uh, e o problematică grea, dar mă bucur că avem uh, acest subiect pe ordinea de zi și că se vorbește despre el. Eu cred că n a trebuit să încheiem lucrările aici, ba, din potrivă, de-abia acum încep acestea. A trebuit ca aceste, această legislație cu privire la activitatea de lobby să fie prezentată și statelor membre. Noi în Polonia ne-am orientat în funcție de uh, legislația americană. Chit că, până la urmă, ceea ce am propus, neo, ce am propus noi a fost foarte lax dar chiar și așa ni s-a reproșat că vrem să uh, distrugem activitatea de lobby. Doamna Hautala. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare interes tot ceea ce s-a spus în această dimineață. Sunt uh, raportor pe uh, legea europeană administrativă și cred că mare parte din ceea ce am auzit uh, eu aici se leagă de acest exercițiu continuu pe care, la care lucrăm din nou la jurii. S-au făcut deja multe uh, în parlamentele anterioare, uh, în domeniul academic. Mi se pare că prima idee a venit din, prin anii 90 din partea chiar primului ombudsman. Întrebarea mea către vorbitorii acestui panel. Există acele instrumente și mecanisme despre care spuneți că trebuie implementate. Credeți că ar putea fi integrate în legea administrativă generală pentru Uniunea Europeană pe viitor? Avem o portiță acum cu acest exercițiu, fiindcă, spre deosebire de ce a fost în trecut, Comisia Juncker nu se opune unei asemenea legi. Nici nu s-a declarat activ pentru, rămâne ca noi să convingem Colegiul Comisarilor, dar iată că a sosit momentul de a aduce sub, de a găsi un numitor comun față de diferitele inițiative, față de diferitele instituții și agenții pentru a se găsi o cale comună. Așa că vă cer sfatul cum credeți că am putea include sugestiile și sfaturile dumneavoastră în legea administrativă generală. Mulțumesc! Următorul vorbitor domnul Iavor. Am uh, două întrebări pentru doamna ombudsman și pentru expertul acestui panel, către doamna ombudsman. În iunie 2014, ombudsmanul a început o anchetă în ceea ce privește faptul că comisia nu a respectat normele de control uh, Uh, ale produselor din uh, tutun. Au existat uh, o mare activitate de lobby în momentul în care s-a lucrat la directivă. Și știm că a fost și scandalul Dali, în urma căruia a rezultat că lobby-ul din industria tutunului a fost mult prea puternic pe lângă comisie. Întrebarea către mediator. Credeți că sunt șanse realiste de schimbare în așa fel încât uh, pe viitor să nu se repete asemenea experiențe în uh, timpul, uh, de exemplu, noului mandat. Mă refer la experiența Dali. Recent a existat o plângere pe lângă EFSA Agenția Europeană de Siguranță Alimentară cu privire la un conflict de interese. Exista un expert, un profesor universitar care lucra în grupul de experți și care ar fi putut să ajute uh, o companie din mediul privat cu uh, ceea ce făcea el acolo. Doamna O'Reilly a ajuns la concluzia că metoda folosită la EFSA pentru a analiza dacă e vorba sau nu de un conflict de interese a cam lăsat de dorit. Poate să ne trimită mediatorul documentele uh, prin care a analizat uh, într-o manieră comprehensivă și alte cazuri de acest gen din uh, în instituțiile europene și vrea să facă o anchetă și în momentul în care apare, uh, apar cazuri de whistleblowing. Iarăși aș vrea să, aș vrea să rămân aici la denunțător, la whistleblowing și să întreb pe experți. Uh, știți că există acum uh, această inițiativă cu, lo, cu registrul obligatoriu pentru lobby, dar uh, când discutăm despre anticorupție, până la urmă ne interesează situația denunțătorilor, a whistleblowing-ului. Sunt acele persoane care pot să Uh, aducă în sfera publică anumite probleme și ne pot ajuta să înțelegem ce se întâmplă în culise. Ei bine, eu cred că în continuare nu există legislație suficientă în mare parte din statele membre privitor la situația acestor denunțători și nu există nicio abordare comună europeană pentru a oferi cel puțin niște standarde minime de protecție față de aceste persoane. Deci, ce părere aveți despre problematica protejării uh, denunțătorilor și formularea unui standard european în această direcție? Mulțumesc, Ingeborg Gresle. Da, am o întrebare către mediatorul european, doamna O'Reilly. Avem uh, fenomenul ușilor rotative. Uh, știu că mă gândesc uh, la faptul că uh, un fost funcționar european lucrează pentru o uh, organizație privată, dar indirect, fără remunerare directă. Ce norme avem în vigoare? Pentru că realitatea este foarte complexă și duce la apariția a numeroase probleme, din ce în ce mai mult. Am și eu o întrebare foarte scurtă, spune doamna Hübner, către experți. avem grupurile de experți, experții în sine. De zeci de ani uh, reprezintă un grup problemă și mereu dezbaterea este foarte încărcată emoțional. Uh, ce am putea face pentru a pune capăt uh, acestor implicări emoționale, să zic așa? Cine începe? Doamna O'Reilly. Mulțumesc, doamnă președinte. Au apărut câteva întrebări și răspund cu plăcere. Mă bucur că avem această oportunitate cu legea administrativă europeană. Ultima comisie nu a sprijinit acest demers uh, cu căldură, dar mă bucur că acum lucrurile se schimbă. Ca și uh, predecesorii mei, mă voi asigura că acest element este parte a activității noastre. Vrem o unificare și armonizare a uh, legilor a, uh, care vizează diferite instituții și agenții, iar în ceea ce privește anchetele pe care le facem cu privire la uh, ancheta pentru lobby-ul din domeniul tutun, produselor pe bază de tutun, uh, așteptăm uh, un rezultat, pentru că s-a depus o plângere legată de faptul că uh, Comisia s-a întâlnit cu lobbyiști din domeniul tutunului în contradicție cu uh, convenția uh, de lobby din acest domeniu. Față de problema de la EFSA, chiar ieri după amiază m-am întâlnit cu noul director EFSA și am uh, discutat în detaliu despre această problemă. Pentru mine a fost o discuție interesantă și m-a bucurat să aflu care sunt opiniile noului director, mai ales față de experți, de exemplu. A făcut o observație interesantă. În multe state membre, guvernele fac presiuni și încurajează instituțiile de la un uh, nivel terț să facă angajări. Și dacă într-adevăr se întâmplă asta, e diluată noțiunea de independență a profesorilor universitari și a experților. Noi am spus că trebuie să se meargă și mai în substanță pentru a vedea exact care este uh, CV-ul experților. Și ce interese reprezintă. Apoi, în ceea ce privește situația denunțătorilor, ba nu, mă întorc la grupul de experți. Am uh, făcut foarte multe în cadrul unei anchete din proprie inițiativă și am uh, prezentat comisiei un rezultat comprehensiv cu sugestii despre cum ar putea să evite conflictele de interese din grupurile de experți. Acum așteptăm o reacție. Mulțumesc! Pentru a răspunde la prima întrebare, una dintre specificitățile uh, procesului de decizie la nivel european este faptul că lobby-urile fac parte din acest proces de decizie la nivel european. Așa că, fără reglementări, oricine poate spune într-o bună zi, sunt lobbyist sau lobbyist de vârf. Așa că, cred că trebuie să ne inspirăm din ce se face Statele Unite și ce se va face în țările de jos, și anume că cei care uh, au activități de lobby trebuie să fie formați în domeniul eticii, în domeniul uh, să, să învețe ce e legal, ce nu e legal, ce trebuie să respecte și așa mai departe. În ultimii 30 de ani am fost implicat în foarte multe cazuri foarte sensibile și pot să vă spun că nu e nu văd nicio problemă în a-mi comunica contactele și sunt sigur că este, același lucru este valabil și în cazul celorlalți colegi ai mei, senior, trebuie să fim credibili, să fim responsabili pentru ce spunem. Pentru un dosar să spunem, să spun cu cine m-am întâlnit, nu e o problemă. În ceea ce privește condițiile administrative sau valoarea administrativă a ceea ce fac lobbyiștii, știți, Lobbyiștii sunt flexibili, ei se adaptează la situația instituțională și situația instituțională în momentul de față se bazează pe uh, marja de interpretare a funcționarilor europeni și cred că va fi foarte important să se stabilească un adevărat cod de proceduri administrative pentru a evita posibilitățile de interpretare în vreun dosar de către funcționarii europeni. A doua întrebare s-a <laughs> referit la cei care le dau alerta și uh, Poate sunt unele dintre aceștia, pentru că uneori sunt multe de spus, dar sunt tocmai de aceea pentru crearea unui, ordu, unui ordin profesional al lobiștilor, ca un barou. Uh, dacă ai probleme de etică, de concurență, de corupție și așa mai departe, lobiștii pot discuta între ei și ordinul profesional ar putea și sancționa membrii uh, care au un comportament inadecvat. În fine, doamna Hübner, în legătură cu întrebările dumneavoastră despre grupurile de experți, cred că prima acțiune este să avem terminologia corectă. Vorbim de grupuri de experți pentru a numi orice dar avem grupuri de experți, grupuri interesate, care nu au nimic în comun cu grupurile de experți care lucrează în domeniul actelor delegate. Sunt categorii complet diferite și dacă folosim aceleași cuvinte, grupuri de experți, pentru a vorbi despre oricine, orice grup uh, care se ocupă de legislație, putem înțelege de ce situația este confuză și de ce cetățenii, societatea civilă consideră că uh, Uh, sistemul este complicat. Dacă mă întrebați ce părere am despre grupurile de experți, eu cred că un exemplu pozitiv este inițiativa recentă a DigiAgri în legătură cu crearea unor grupuri de dialog în societatea civilă. Acestea au fost foarte bine organizate, foarte, procesul a fost foarte democratic. Uh, cei care doresc să depună cereri, depun un dosar, sunt uh, selectați pe criterii obiective, Astfel se poate organiza un dialog între lanțul alimentar în agricultură cu producătorii și așa mai departe, în mod transparent și democratic. Deci, pentru un grup de experți, actori interesați, este o experiență foarte pozitivă. Acum, dacă vorbim despre comitologie sau acte delegate și grupurile de experți din cadrul acestora, acesta din nou e o cutie neagră. Chiar dacă ai experiență, eu, de altfel, la College of Europe am cursuri despre actele delegate și comitologie, acesta pentru mine este o cutie neagră. Nu se știe exact ce e pe ordinea de zi, ce fac exact, nu se știe. Și o problemă mare, pentru că dumneavoastră legiuitorii produceți cam 50 de legi pe an, dar aceste grupuri produc 2500 de reglementări pe an. Deci este absolut vital să există mai multă claritate, mai multă transparență, mai multă democrație, mai multă organizare și mai mult acces la documentele acestor grupuri de experți. Mulțumesc, domnul Ceai. Înțeleg că nu mai avem timp, așa că foarte pe scurt s-au făcut comentarii în legătură cu grupurile de experți și cei care trag alarma. Dar pentru dreptul administrativ european Registrarea lobbyiștilor uh, obligatorie pare să fi, se degajeze ca idee din această dezbatere. Cred că va fi mult mai greu dacă extindem această condiție la Consiliu. Una este să fie un uh, registru uh, obligatoriu pentru Parlament și Comisie și alta este să fie obligatoriu și pentru Consiliu, pentru că acolo e vorba de altceva. Uh, ar trebui să fie înregistrați dacă fac lobby la Bruxelles sau dacă fac lobby la Madrid. Deci această chestiune devine problematică, modul de pune în aplicare. Dar cred că ar fi foarte bine să se facă așa ceva, pentru că astfel ar crește mult transparența și răspunderea dacă toate cele trei instituții vor fi acoperite. Însă, în practică, nu văd cum ar putea fi monitorizat. Mulțumesc. Dau cuvântul acum lui Claude Moraes, care va conduce dezbaterea din uh, ultimul uh, grup. Mulțumesc, Ingei, pentru această inițiativă de a implica toate comisiile, toate cele patru comisii, pentru LIBE a aborda problema corupției. Știu că aceasta preocupă și alte comisii, dar pentru noi la LIBE aceasta este o chestiune critică și modul în care abordăm astăzi în contextul grupului, grupului statelor împotriva corupției dintr-o perspectivă comună cu Consiliul Europei, unii cunoașteți acest lucru, alții nu, dar este o perspectivă care abordează efectul asupra cetățenilor europene asupra corupției. Asta costă până la 120 de miliarde pe an în Uniunea Europeană, dar nu e vorba aici doar de costuri economice, e vorba și de costuri la nivel de valori, de integritate. Și mecanismul greco, grupului de state împotriva corupției, este important pentru că Orice aderare la Greco duce la o abordare mai coordonată în eforturile noastre de luptă anticorupție și deci este o modalitate foarte importantă de a ne coordona eforturile anticorupție. A fost dat publicității de curând primul raport anticorupție ca nou mecanism de a monitoriza și a evalua eforturile, eforturile statelor membre de a lupta împotriva corupției, a prezentat situația în fiecare stat membru în lupta împotriva corupției și a oferit soluții pentru a consolida eforturile anticorupție în Uniunea Europeană. Acest raport a arătat că atât de natura cât și nivelul corupției și eficiența măsurilor pentru a lupta împotriva corupției sunt foarte diferite de la un stat membru la altul, deci există multă inconsecvență și a arătat că statele membre trebuie să ofere mult mai multă atenție corupției și raportul a fost prezentat la noi, la LIBE, în februarie 2014 de fostul uh, comisar. Și în acest uh, mandat, Parlamentul este foarte interesant să audă cum noul comisar se va ocupa de corupție. Eu cred că o poliție europeană anticorupție trebuie să revizuiască politicile de integritate din instituțiile europene. Trebuie să știm cum se abordează aceste lucruri în noul mandat. Și uh, Comisia a adoptat în 2012 o comunicare privind participarea UE la grupul statului împotriva, statelor împotriva corupției greco. Uh, domnul Matias Roite este director general la Directoratul General pentru Migrație și Afaceri Interne, DG Home. Ne va spune ce va face uh, Comisia Europeană pentru a atinge acest uh, obiectiv. Și apoi domnul Wolf, Wolfgang Rau, secretar general al Greco, va face o prezentare în legătură cu modul în care acest proces ne poate ajuta. Este doar un aspect al abordării noastre, dar cred că este o modalitate foarte utilă de a uh, arăta cum putem aborda acest uh, fenomen. Este foarte important în această audiere să vedem cum putem lupta împotriva corupției în instituțiile noastre. Deci dau mai întâi cuvântul lui Matias Roite, director general la uh, DG Home. Mulțumesc. Domnule președinte, stimați eurodeputați, am crezut că voi vorbi în general despre prevenirea corupției în Uniunea Europeană și aderarea la Greco, deci voi spune câteva cuvinte uh, în general, dacă îmi permiteți. Domnul Moraes spune, sunteți la Comisia Europeană, puteți face acest lucru dacă doriți. Uh, domnul Roite, unii dintre dumneavoastră știți foarte bine că lupta împotriva corupției este uh, este una dintre temele pe care le-am abordat de-a lungul carierei mele în contexte foarte diferite, așa că m-am bucurat în momentul în care am uh, ajuns la Digi Home anul trecut să mă ocup din nou de acest subiect. Și să văd modul în care a fost primit primul raport anticorupție la nivel de Uniunea Europeană, care a fost publicat chiar înainte să ajung eu la DG Home. Acest prim raport a prezentat situația de întreagă Uniunea Europeană, a identificat tendințe și bune practici și a analizat evoluțiile din toate statele membre și obiectivul acestui raport a fost să sprijine guvernele, societatea civilă și alți actori interesați în prevenirea și lupta împotriva corupției. Corupția variază de la o țară la alta și de la un sector economic la alta, dar ne afectează pe toți. Și raportul de anul trecut arată că legile și politicile țin pasul, dar punerea în aplicare pune problema. Punerea în aplicare este legată de voința politică. De aceea această, evaluare, această um, audiere este atât de importantă. S-au uh, exprimat critici legate de primul raport privind corupția. O primă critică a fost uh, legată de metodologie. Termenul metodologie uneori este folosit um, ca să ne se spune de fapt, arătați-ne raportul, îl rescriem și după aia îl publicați. Dar aceasta nu este o critică Uh, constructivă. Putem însă accepta anumite critici legate de primul raport, așa că am uh, cooperat cu statele membre, cu experți și cu Parlamentul să încercăm să facem în așa fel încât următoarea serie de rapoarte să fie mai bune. Cooperăm cu obiectivul de a produce rapoarte în 2016 deci să avem un ciclu odată la 2 ani de, de publicare a rapoartelor. Dar rapoartele sunt doar un element pe care îl folosim pentru a lupta împotriva corupției. Este doar un instrument. Pe lângă acesta, mai avem și alte inițiative importante pentru a promova creșterea Uniunii Europene și dintr-o perspectivă personală, după ce am discutat cu o serie de foști comisari, care au fost prim-miniștri sau miniștri în anumite țări, pentru ei administrație publică de calitate, transparență în aceasta și lupta împotriva corupției a fost un element major legat de modul în care economia a fost relansată, mai ales în unele dintre țările care ni s-au alăturat acum 11 ani. Dar totuși trebuie să ne concentrăm foarte mult pe un element major și anume achizițiile publice. Acestea reprezintă o cincime din economia europeană și acesta este domeniul cel mai vulnerabil la corupție. De aceea am, avem deja un capitol pe această temă și în următorul raport vom continua această analiză, vom analiza fondurile europene, proiectele mari de infrastructură și autoritățile locale. Între timp, regulile europene privind achizițiile publice au fost revizuite și au intrat în vigoare în aprilie 2014 conțin prevederi mai ferme privind uh, uh, protecția față de corupție și pedepsirea corupției. Regulile de achiziții publice după această reformă sunt mai transparente și, din păcate, doar din 2018 vom trece la achizițiile electronice. Achizițiile electronice vor uh, implica reguli care vor permite detectarea corupției cât de devreme. Vom avea un sistem de alertă și un sistem pentru a recupera rapid sumele dacă e nevoie. Corupția um, încetinește creșterea și dezvoltarea economică. De aceea ne concentrăm pe o serie de recomandările din semestrul european asupra corupției. Și anumite state membre au primit recomandări să-și modernizeze administrația publică și să-și amelioreze mediul de afaceri sau achizițiile publice sau să-și consolideze sistemul judiciar, pe, concentrându-se pe politicile de transparență și de luptă împotriva corupției. Includem de asemenea prevenirea corupției în programarea fondurilor structurale și de investiții, și în, calitate, în ceea ce privește capacitatea uh, consolidării instituțiilor în administrațiile statelor membre. Avem o serie de alte acte legislative care au ca obiectiv lupta împotriva corupției, care au fost adoptate recent, dintre care voi menționa trei. În aprilie am avut directiva adaptată privind confiscarea și recuperarea activelor celor uh, condamnați pentru fapte penale, inclusiv în cazuri de corupție. Și în următoarele săptămâni și luni vom discuta noua agenție de securitate în Uniunea Europeană și va trebui să reexaminăm anumite aspecte cu această ocazie directiva din 2014 privind uh, comunicarea informațiilor nefinanciare care cer uh, într-o întreprinderi mari să comunice uh, riscurile și rezultatele legate de chestiuni legate de luptă anticorupție și mită și există un acord în legătură cu a patra directivă de lupt pentru lupta împotriva scării de bani și prevederi legate de registrele privind proprietatea și acesta este încă un instrument promițător pentru a preveni corupția. Am spus la început că există două critici majore la primul raport anticorupție. Unul a fost, unul a fost legat de metodologie și cealaltă legat de faptul că instituțiile UE nu au fost incluse. Și cred că doamna vicepreședinte Gheorgheva în această dimineață v-a arătat deja ce măsuri au fost luate pentru a asigura integritatea instituțiilor UE. Comisia în curând Uh, va examina împreună cu alte instituții europene dacă și cum aceste politici de transparență și integritate pot fi ruzite în contextul raportului anticorupție. Ultimul lucru la care vreau să mă refer, deja m-am întins cam mult, participarea UE la Greco. Din păcate, nu am lucruri noi de comunicat astăzi. În 2012 s-a stabilit participarea UE la Greco. Vrem, am vrut să aderăm la Greco, însă am fost blocați de divergențe între Consiliu și Comisie cu privire la temeiul juridic. Și de atunci lucrurile au rămas blocate. Ca și comisarul Avramopoulos, în următoarele luni vom încerca să deblocăm situația și domnul Raucal este aici care reprezintă Greco, deci sper și dumne, dumnealui ne poate confirma că am luat legătura cu Consiliul Europei. Plenara Greco și a exprimat posibilitatea de a explora posibilitatea unei uh, cooperări ad hoc pe uh, viitor pentru a ajunge la un moment dat la o aderare oficială. Și eu cred că e o ocazie pe care nu ne putem permite să o ratăm. E tot ce am de spus. Domnule președinte, sper că avem suficient material pentru discuții. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru această trecere în revistă. Comisia Libe se ocupă de mai multe lucruri. Directiva împotriva spălării banelor, avem și alte aspecte legate de corupție. Se vorbea și de faptul că avem practic aici teme grupate, anticorupția, achizițiile publice. Eu știu că se vor pune multe întrebări și e bine să știm care e contextul. Și tocmai pentru că vor fi întrebări și pentru că membrii au rămas până la sfârșitul ședinței, le dau cuvântul colegilor. Wolfgang Grau, acum secretarul general, executiv de la Greco, ne va face scurtă prezentare. Deci nu ne-am întâlnit înainte, vă rog să luați cuvântul câteva minute pentru a avea cât mai mult timp pentru discuțiile dintre noi. Mulțumesc! E o mare plăcere să mă aflu astăzi de aici și e o discuție foarte importantă. Problema integrității e fundamentală pentru democrație, iar noi la Consiliul Europei acordăm mare importanță acestui lucru. De asemenea, la Greco, mai ales la Greco, câteva cuvinte în legătură cu Grecă, deoarece nu sunt sigur că toată lumea știe despre ce e vorba, cum e alcătuit. E acronimul francez pentru uh, Grup de Stat împotriva Corupției. E un uh, organ de monitorizare a corupției a Consiliului Europei, care și are sediul la Strasburg. Apartenența la Greco e deschisă, e practic orice stat membru, cei, cele 47 de state membre pot participa. Însă există și posibilitatea de a lua state care nu sunt membre ale uh, Consiliului Europei. Avem, de exemplu, SUA și Belarusul ca membri cu drepturi de pline. În 99, când am început, aveam 10 state membre, acum 49. Principalul scop a fost să completeze cele ă, șase instrumente ă, anticorupție cu un mecanism de monitorizare s-a considerat că e ușor să elaborezi standarde de anticorupție, însă e mai uh, greu să le pui în practică și tocmai de follow-up se ocupă Greco. Fiecare stat este contactat de o echipă de experți care evaluează situația, după care uh, se face un raport care întotdeauna include recomandări. recomandări avem proceduri speciale după aceea de follow-up. Deci facem și evaluarea, dar oferim și un follow-up, adică încercăm să vedem ce au făcut statele membre. Actuala runda a patra de valori se referă la parlamentari, judecători și procurori. Se analizează codurile de conduită, deci toți termenii cheie, practic, menționați azi dimineață, sunt aici uh, vizați. Lobby-ul, o facem și dintr-un alt punct de vedere, și anume cel al, euro, al uh, parlamentarilor, mă scuzați. Deci cum se pot plasa aceștia față de lobby și față de alte părți terțe care e, vor să influențeze procesul legislativ. De asemenea, se acordă multă atenție întregului uh, proces legislativ și transparenței acestuia. În rundele anterioare ne-am ocupat uh, de mai multe chestiuni, uh, imunitatea funcționarilor publici, organele anticorupție, protecția celor care trag un semnal de alarmă, deci care denunță problemele, confiscarea uh, bunurilor obținute în urma corupției, uh, legea penală a mitei și a corupției, și trebuie să vă spun că și în raportul Comisiei Europene se vorbește și despre uh, finanțarea politică. Acum, câteva cuvinte în legătură cu aderarea UE la Greco din perspectiva Consiliului Europei. Comisia și comunitățile europene, așa cum se numeau atunci, au fost un participant activ la grupul multidisciplinar privind corupția, care a pus bazele pentru elaborarea celor șase uh, instrumente anticorupție și de stabilirea standardelor. Două dintre aceste instrumente se referă explicit la aderarea UE la Greco. Avem convenția privind dreptul penal și dreptul civil în domeniul corupției. Nu voi intra în detalii acum. De atunci, statele, toate statele membre greco au considerat că o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană e un obiectiv principal și de aceea programul din 2010 de la Stockholm a fost foarte bine primit de către Greco. A fost salutat. Comisia a venit cu un pachet anticorupție în iunie 2011 Uh, iar uh, raportarea privind modalitățile participării UE la Greco a fost văzută ca un pas uh, important către o cooperare mai strânsă între cele două organizații. Așa cum spunea antevorbitorul meu, din păcate nu s-a ajuns la rezultatul dorit, din nefericire. De ce e important ca UE să adere la Greco, din punctul nostru de vedere? Aici 4-5 lucruri trebuie menționate. În primul rând, am avea politici uh, în Europa împotriva corupției mult mai coordonate. Am consolidat impactul UE și al Greco în ceea ce privește activitățile anticorupției. De asemenea, am evitat du- uh, duplicarea eforturilor, suprapunerea eforturilor, am generat sinergii și am asigurat coerența activităților de anticorupție ale ambelor organizații. Mai specific, aderarea UE la Greco ar duce la o supraveghere extinsă dincolo de ciclul de viață al unei runde de valori greco. Asta ar putea oferi o plusvaloare, deoarece nu, este o gar- nu există nicio garanție uh, cum că rezultatele mm, evaluate și uh, considerate ca fiind pozitive reprezintă un achii definitiv. Mai ales după aderarea la UE, unele state membre uh, n-au mai uh, luptat împotriva corupției așa cum făceau înainte de aderare. De asemenea, astfel de participare ar uh, duce la consolidarea evaluărilor greco și al impactului recomandărilor, deoarece reprezentanții UE ar participa la activitatea noastră, deci ar fi clar o plus valoare. Și un corolar important al apartenenței UE la Greco ar fi că propriile instituții europene ar trebui să fie evaluate de Greco. Tocmai ce s-a discutat azi dimineață. Greco apreciază următoarele, numeroasele solicitări și declarații din partea UE în legătură cu o aderare oficială. Vă voi cita doar două. În rezoluția din 23 octombrie 2013 privind crima organizată, corupția și spălarea de bani, Parlamentul European recomanda ca Uniunea Europeană să adere la Greco drept membru permanent. Mai mult, în uh, analiza făcută la raportul uh, anticorupție al Comisiei din aprilie anul trecut, Curtea Europeană de Conturi a declarat, și citez, nu există motive convingătoare pentru ca Uniunea Europeană să nu adere la Greco. Uniunea Europeană ar trebui să se implice activitățile Greco ar trebui să aibă ca obiectiv apartenența ca membru cu dreptul de pline, obiectivul fiind ca administrația UE să fie pe același nivel ca guvernele celor 28 de state membre care uh, deja sunt evaluate uh, de către Consiliul Europei. Încă un element. Ce înseamnă raportul anticorupție UE pentru Greco? Care e legătura între acesta și activitatea noastră? Greco a acordat multă atenție primei ediții acestui raport în februarie anul trecut. A salutat angajamentul Comisiei Europene de a lupta împotriva corupției, angajament clar oglindit în acest raport. De asemenea, a salutat faptul că în raport se recunoaște relevanța standardelor uh, anticorupție de la Consiliul Europei și faptul că um, s-a bazat mult pe concluziile la care a ajuns Greco și a, a avut scopul să promoveze implementarea acestor recomandări. Deci există o anumită sinergie. Greco, bineînțeles, de asemenea a salutat uh, măsurile Comisiei uh, din raport pentru a permite o aderare pe deplin a UE la Greco și de asemenea și-a exprimat speranța ca uh, negocierile, ca lucrările pentru mandat de negociere să uh, înceapă cât mai repede. Domnul Iaglan, secretarul general al Consiliului Europei, a spus asta de asemenea de multe ori în schimburile de păreri cu fostul președinte Barroso și cu doamna Malmström. De altfel, dumnealui se află astăzi aici și se întâlnește cu domnul Juncker. Acum, cum ar arăta o evaluare greco a instituțiilor europene? Pe baza textelor uh, care instituiesc greco, principiul evaluării reciproce e crucial, adică UE ar trebui să fie supuse evaluării greco pentru a se bucura de aceleași drepturi ca și membrii obișnuiți, deși UE nu este un stat. Comisia a spus de asemenea că există riscul corupției în instituțiile europene. Comisia, de asemenea, e de părere că aceste riscuri trebuie evaluate printr-un mecanism independent exterior, cum e Greco. Um, sfera de aplicare și conținutul unei astfel de evaluări a instituțiilor europene, bineînțeles, trebuie discutat cu toți cei care sunt priviți de evaluare și trebuie găsite aranjamente pentru a oglindi specificitățile instituțiilor europene și uh, implicațiile juridice și practice. Ținând cont de experiența vastă pe care are Greco în ceea ce privește monitorizarea anticorupție și monitorizarea politicilor de integritate în administrația publică, putem presupune că evaluările viitoare ar face față unor probleme cum ar fi mecanismele de prevenție din instituțiile europene, procedurile pentru evaluarea riscului de corupție, modul în care sunt gestionate potențialele conflicte de interes, sau protecția oferită celor care uh, uh, dau un semnal de alertă în legătură cu uh, cazurile de corupție. De asemenea, acum în concluzie, ce, care sunt așteptările Greco și ale Consiliului Europei? Deși a trecut ceva timp de la adoptarea programului de la Stockholm, noi ne așteptăm clar ca actuala comisie să deschidă într-adevăr o portiță pentru aderarea UE la Greco. Sperăm de asemenea ca această comisie să găsească căile pentru a înlătura la un moment dat toate dificultățile instituționale și juridice care stau în calea unei participări, unei aderări de pline a UE la Greco. La urmă, mai Greco a spus de foarte multe ori că o astfel de participare ar ajuta la uh, Uh, consolidarea impactului uh, activităților anticorupție pe care le desfășoară atât uh, Uniunea Europeană cât și Consiliul Europei. Iar acesta ar trebui să rămână în continuare un obiectiv primordial pentru ambele organizații. Mulțumesc! Colegii care n-au auzit înainte de Greco, acum sunt informați. Cu toții știți ce înseamnă Greco. La... Trebuie să vă spun că Comisia Libe mm, dat acordul uh, pentru aderarea uh, Uniunii Europene la Greco, însă să nu uităm și contextul. Există o serie de instrumente care au fost uh, elaborate de-a lungul timpului și membrii Comisiei Libe au fost implicați în multe cazuri de anticorupție. Eu nu sunt specialist pe anticorupție, eu nu știu cât de coordonate sunt aceste activități, ne ducem și la trialog privind spălarea de bani, să nu știu cât de coordonată este activitatea de anticorupție, ceea ce e interesant de știut. Doi colegi doresc acum, doi colegi care cunosc uh, acest domeniu vor să intervină, doamna la fiind prima. Mulțumesc, domnule președinte. Unul din rezultatele concrete ale acestei audieri atât de utile de azi ar fi ca dumneavoastră, președinții comisiilor competente, mai ales domnule Moraes, dumneavoastră, să vă gândiți la niște întrebări pentru Consiliu și Comisie pentru a înlătura obstacolele din calea aderării UE la Greco. Însă nu pentru asta am cerut cuvântul, ci pentru a interveni ca uh, vicepreședinte a adunării parlamentare Euronest dimensiunea de colaborare parlamentară. Noi, eurodeputații, colaborăm cu membrii ai parlamentelor din cinci țări vecine din răsăritul Uniunii Europene. Am avut adunarea generală la Erevan săptămâna trecută în Armenia și vă reamintesc ceea ce tocmai a spus doamna O'Reilly, ombudsmanul european. Nu facem asta doar pentru noi, ci pentru întreaga lume. Asta a spus doamna O'Reilly. Și cred că am avea mult de câștigat dacă am aplicat din munca noastră, am aplicat unele măsuri din munca noastră și ce, țărilor vecine, celor din Balcani. Se vorbea astăzi despre organizarea unei conferințe în Muntenegru. Dacă ne implicăm mai mult cu Greco, în, am avea de câștigat pe frontul răsăritean și ar fi în interesul Parlamentului. Care formele pentru statul de drept și pentru instituții integre și transparente se facă? Acestea sunt importante, indiferent de direcția politică acestor țări, că vor să adere la UE sau să se integreze în Uniunea Euroasiatică. Deci cooperarea greco trebuie văzută ca un uh, plus și din această perspectivă. Vă mulțumesc acum are cuvântul doamna Spineri, Varvara. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că și eu sunt pentru aderarea Uniunii la Europene la Greco. Aș vrea să știu care sunt obstacolele juridice cele mai importante în calea acestei aderări. E drept că mm, Comisia Europeană își dorește aderarea destul de mult sau nu? o întreb, deoarece eu provin dintr-o țară, Italia, unde corupția e sistemică, unde puterea organizațiilor uh, mafiote și uh, ilegale e practic uh, peste tot și asta se vede mai ales la achizițiile publice toate scandalurile, mafia capitală, expoziția de la Milano, sunt scandaluri care privesc corupția în uh, sectorul uh, acesta al achizițiilor publice. Și vedem ce pondere are Camora, Andrangheta și mafia asupra ceea ce se întâmplă. În Italia, bineînțeles, uh, establishmentul politic e foarte implicat în aceste cazuri de corupție. De aia vorbeam, spuneam că la noi corupția e sistemică. Deci de aia cred eu că un control european e foarte necesar la noi. Trebuie să avem o reglementare în legătură cu cei care trag semnalul de alarme, whistleblowers. E ceva fundamental asta. Încep lucrările aici în Europa. S-a creat un grup Italian Liberan, de exemplu, nu știu dacă îl știți, al unui preot, Don Ciotti. Există și un grup anticorupție, însă acesta încă nu și-a început activitatea. Trebuie să găsim o legătură între uh, Comisia Libe și intergrupul care se creează la noi. Să după părerea mea, e important ca Uniunea Europeană să adere deci la Greco și ceea ce vreau eu să știu e ce ne împiedică să aderăm, care sunt obstacolele. Mulțumim foarte mult, Barbara. Doamna Gresle dorea să intervină. Am o întrebare către domnul director general Rute. E un raport foarte interesant uh, acesta anticorupție și vreau să știu ce face comisia cu constatările din acest raport, pentru că ar trebui să existe urmări la nivelul gestionării banilor, dar eu nu le întrezăresc. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Gresle. Urmează, îmi pare rău, nu vă prea pot pronunța numele, dar vă dau cuvântul. Și voi învăța pronunția cât mai repede cu putință. Bine, eu pregunta acerca de cuale sunt los escoios juridici. Acum, vreau și eu să întreb care sunt obstacolele juridice pentru ca instituțiile noastre să adere la Greco. E important de asemenea ca în semestrul președinției letone să încercăm să uh, influențăm lucrurile. Pentru ca registrul obligatoriu la Consiliu să avanseze. E nevoie de așa ceva. Eu sunt din Spania, tot din zona Mediteranei și aș spune că, din punct de vedere empiric, pot să vă asigur că partidul meu politic, care de altfel a combătut mult uh, corupția în, uh, în Spania. Există și o, o, o carte a domnului Robinson care întreabă de ce dau greș unele state. Ei, statele dau greș când corupția avansează. Deci corupția, bineînțeles, este strâns legată, strâns legată de sărăcie sporită și de libertate democratică redusă. Deci de aia e esențial să combatem corupția, de dragul democrației noastre. Trebuie de asemenea să se vadă ce se face peste tot pentru a combate corupția și asta e strategic pentru viitorul sistemului nostru democratic la urma urmei. Și vă mulțumesc foarte mult pentru audierea de astăzi care a fost extrem de interesantă. De uh, Mr. Valley. Domnul Vali. Si, grazie. Eh, allora... Mulțumesc. Am o întrebare și o propunere pentru restantul DJ Home. Din ce am înțeles noi acum, nu există măsuri eficace la nivel european pentru a combate corupția și mai ales crima organizată. Voința politică a statelor membre uh, lipsește și ea, de altfel, deoarece e o problemă pe care o avem de ani de zile. Corupția nu e structurală doar în țara mea, cum spune doamna Barbara Spinelli. Corupția a devenit structurală practic în întregul, pe întregul teritoriu uh, comunitar. Deci avem nevoie de uh, eforturi mari, trebuie să ne grăbim de altfel pentru a combate acest fenomen. Eu aș avea o propunere, dat fiindcă în planul Juncker <laughs> vor fi multe investiții în structurile de infrastructură și există multe studii și uh, lucruri dovedite legate de achizițiile publice, în care se infiltrează crimă organizată, există corupție structurală și așa mai departe. Nu credeți că în text ar trebui inclusă o măsură, o dispoziție pentru a cere și uh, măsuri eficace împotriva corupției. Deci asta în planul Juncker. Deci acum se vor da bani pentru garanția publică, pentru investiții structurală. Deci eu nu mi-aș dori ca acum mafioții a, să se bucure să-și frece mâinile văzând că, iată, au alte ocazii de a face bani. Deci să avem nevoie de aceste măsuri eficiente și ambițioase să facem tot posibilul pentru a ne asigura că Banca Europeană de Investiții și statele membre nu finanțează acest cancer care ne afectează pe toți, care ne sufocă pe toți. Vă mulțumesc. A fost uh, o audiere mulți, interesantă, mulți ați dorit să interveniți acum. Uh, le dau cuvântul oaspeților noștri. Uh, însă înainte intervine colega noastră Laura Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc uh, doctorului Roide pentru prezentarea dumnealui și domnului Wolfgang Rau. S-a spus cât de important e ca Uniunea Europeană să adere la Greco și sperăm ca asta să se întâmple cât mai curând cu putință. Ca eurodeputată nouă, din păcate văd că de multe ori recomandările Eh, din rezoluțiile Parlamentului European rămân practic eh, literă moartă. Nu se face nimic. Cu tristețe am constatat acest lucru de când am venit aici. Avem și o rezoluție a Parlamentului din octombrie 2014, rezoluția Comisiei Speciale CRIM, o rezoluție care tocmai despre asta vorbea, despre corupție, despre combaterea crimei organizate. Acolo multe recomandări s-au făcut, însă nu s-a dat curs acelor recomandări. Deci mă întreb dacă n-am putea să ne gândim și la asta. Cum putem face ca rapoartele din proprie inițiativă să fie mai puternice, măcar să se facă o evaluare a recomandărilor din aceste rapoarte, să facem tot posibilul pentru a concretiza aceste uh, recomandări uh, din partea tuturor instituțiilor europene. M-am bucurat să aud vorbindu-se aici despre faptul că avem nevoie de o reglementare mai bună anticorupție, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice, în ceea ce folose, privește uh, utilizarea de fonduri structurale. Sunt italiancă și, din păcate, ca cetățeană a Italiei, știu foarte bine cât de grave sunt problemele în acest domeniu. Nu doar economia are de suferit de pe urma acestui fenomen, nu doar IMM-urile, dar și drepturile fundamentale au de suferit. De, de aia e important să se reacționeze cu fermitate și hotărâre. Vă mulțumesc și în ultimul rând, doamna Silent. Hvala za besedo. Res je, korupcija spodjeda gospodarstvo s tem. Mulțumesc. Corupția e o problemă și adesea e legată de costuri ridicate pentru statele membre și implicit pentru Uniunea Europeană. E foarte important ca politicul să se uh, retragă din alocarea de contracte, între, mai ales uh, în momentul în care se constată corupție la nivel înalt în uh, anumite întreprinderi. E clar că e nevoie de privatizare în cazul în care apar asemenea probleme. Deci trebuie să punem capăt uh, acestor practici. În Slovenia e o coaliție la putere acum și se constată din nou că apare uh, o problemă cu privatizarea Um, uh, întreprinderilor de stat. Și acum, în legătură cu relația dintre bănci și corupție. Adesea băncile acordă credit, chit că știu foarte bine că beneficiarii n-au cum să le achite, n-au cum să le ramburseze. Prin urmare, aceste bănci trebuie să beneficieze de injecții de capital din banii contribuabililor organele represive trebuie să evalueze corect statele membre și când fac această evaluare trebuie să țină cont și de situațiile problematice în ceea ce privește liniile de credit oferite de bănci. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Dragi colegi, mulțumesc pentru întrebări. Uh, vă rog frumos dacă puteți să fiți foarte, foarte subcinți în răspunsul pe care îl acordați. Mai întâi domnul Rute și apoi celălalt vorbitor. Da, mă știți și uh, de aceea îmi spuneți asta. Mereu uh, vorbesc prea mult. Da, e una să vorbești uh, lent și alta e să vorbești mult timp. Sunt două lucruri diferite, spune președintele. În ceea ce privește întrebarea doamnei Autala, avem nevoie de expertiza greco în acest context, iar dumneavoastră, domnule președinte, și uh, Dumneavoastră, stimați deputați de la Libe, cunoașteți problema. Când intrăm în negocieri pe liberalizarea vizelor, ne uităm și la uh, modul în care e abordată corupția, mai ales în țările din parteneriatul estic. Așa că răspunsul uh, direct este că da, expertiza este binevenită. Iar în ceea ce privește obstacolele juridice, doamnă Spinelli, uh, E o încântare pentru avocat să discute dacă se aplică 220 sau articolul 218, dacă ă, acestea sunt, care este temeiul ă, juridic corect pentru alăturarea la Greco. Unor ar însemna că trebuie să avem un mandat foarte formal din partea Consiliului pentru a putea negocia, celălalt ne oferă prerogativul ă, prin normele de cooperare de a nu mai trece prin uh, procedura formală de negociere, dar eu nu cred că ar trebui să fim descurajați de această interpretare. Eu deocamdată n-am uh, o soluție bună. Doamnă Gresle, în germană, eu uh, cred că da, trebuie să oferim o procedură de follow-up pentru aceste rapoarte. Mai întâi, prin recomandările pe care le facem pentru fiecare țară în parte, în momentul în care vine acest exercițiu, în funcție de experiențele acumulate, oferim recomandări anumitor state membre. Și a doua întrebare, ce putem să facem din punct de vedere operațional? Ei bine, purtăm o dezbatere pe acest uh, subiect. Se discută și la LIBE despre crearea acelui birou al procurorului european. E un subiect foarte important și sperăm să putem progresa. După cum bine vedeți, uh, depășim puțin sfera rapoartelor acestora și încercăm să avem o, uh, o abordare cât mai uh, generoasă. Cu privire la celelalte întrebări, Pica, Vali și Ferrara, cel mai bine este să ne uităm în tratat. Corupția este o infracțiune în plan european și avem multe instrumente diferite cu care combatem corupția. Legislația nu are un titlu lupta împotriva corupției, dar ne concentrăm pe această luptă. Să știți și în momentul în care vom avea agenda pentru securitate europeană la sfârșitul lui aprilie, vă veți da seama că tot ceea ce ține de crimă organizată și crimă organizată legată de economia legală, fiind spus, reprezintă un subiect principal pentru următoarele luni, pentru anii ce vor urma, de fapt, uh, în domeniul agendei securității europene. Asta înseamnă și că subiecte precum cele ilustrate de doamna Sulin, cu privatizări ilegale și venituri ilegale din aceste fenomene, vor fi avute în, vezor, în vizor. În ceea ce privește investițiile de infrastructură de mare anvergură, am lucrat 8 ani la Tente și pot să vă spun că din ce în ce mai mult sunt norme în vigoare pentru a ne asigura că orice indicație de neregulă se va solda cu acțiuni. Dar, încă o dată, până nu-l avem pe procurorul european, ține de statele membre să dea curs acestor prime investigații. Domnule președinte, eu sper că am reușit să răspund tuturor întrebărilor. Mulțumesc. Mulțumesc că ați fost atât de concis. Următorul vorbitor. Voi încerca și eu să fiu succint, mulțumesc, în ceea ce privește programele de parteneriat european. Deja există cooperare strânsă între Uniunea Europeană și Consiliul Europei, iar programele de parteneriat și uh, Celelalte sunt uh, întreprinse de colegi de la Greco, pentru că avem asistență tehnică și monitorizare, două lucruri diferite. Pot însă să vă garantez că toate proiectele create în cooperare cu Uniunea Europeană și Consiliul Europei se bucură de o componentă puternică uh, dată de Greco, pentru că ambiția generală sau una din ele este aceea de a utiliza aceste proiecte pentru a încuraja țările să respecte recomandările Greco. Nu pot să comentez uh, temeiul juridic. Știu că serviciul nostru juridic susține că, până la urmă, la nivelul Uniunii Europene trebuie soluționată această neclaritate. Vreau doar să vă spun că în momentul în care Comisia a venit cu pachetul pe anticorupție, ne-a oferit un raport interesant și detaliat despre modalitățile de aderare la Greco. Și acest raport n-a fost uh, doar o invenție de a Comisiei Europene. A fost elaborat cu participarea semnificativă mm, a noastră la discuții. Deci, în acest raport se descrie foarte în detaliu o potențială cooperare cu Greco. multe lucruri au fost deja clarificate și acum trebuie să vedem uh, care este uh, temeiul juridic, dar după cum am spus, nu noi vom decide asta. Mulțumesc, nu o să uh, mai ofer nicio concluzie, vreau doar să mulțumesc invitațiilor noștri și dau cuvântul pentru ultimele intervenții doamnei Gresle. Da, să începem oare cu doamna Hübner și să spun eu doar la revedere la sfârșit. Da, este imposibil să tragi o concluzie, dar eu cred că uh, vom transmite ca președinți uh, diferite mesaje în cadrul comisiilor noastre pe care le conducem. Vreau să vă spun că, iată, în câteva luni sperăm ca cele trei instituții, Comisia, Consiliul și Parlamentul, să înceapă negocierile pe acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare. Răspunderea, transparența și integritatea, lucruri discutate astăzi, ar trebui să ofere interfețe în cadrul acestor negocieri. În al doilea rând, vreau să spun că noi știm cu toții că adesea cetățenii nici nu fac diferența între instituțiile europene și dacă e afectată reputația unei instituții, automat suferă și celelalte, așa că subiectele de astăzi țin de răspunderea noastră comună și de misiunea noastră comună. Și vreau să vă spun că există o listă lungă de lucruri ce trebuie făcute pentru ca Uniunea Europeană să fie un loc în care să trăim mai bine. Dacă instituțiile europene vor să se bucure de succes uh, în fața tuturor acestor provocări, atunci au nevoie de încrederea cetățenilor. Încrederea aceasta, aceasta va veni doar în momentul în care uh, vom fi un simbol al transparenței, integrității și răspunderii. Și acum, sperând că vorbesc în numele tuturor președinților, uh, cu această audiere vrem să începem o nouă tradiție de dezbatere pe aceste trei subiecte uh, la nivel interinstituțional, pentru că e un pas important uh, în redobândirea încrederii, în construirea acestei, dezvoltarea acestei încrederi, așa cum uh, am discutat și cu doamna Gheorgheva, sper ca uh, în comisie să găsim un partener bun. Inge, mulțumim că ne obligat să facem asta, pentru că tu ai fost artizanul acestui proiect. Doamna Delvo. Personalmente, eu una Consider că această audiere a fost foarte interesantă, foarte instructivă. Colaborarea între cele patru comisii a fost excelentă și ar fi bine să continue. Din punctul de vedere al Comisiei Jurii, noi lucrăm la o serie de dosare, printre care o mai bună reglementare, dar și de drept administrativ. Deci, anumite elemente ne vor ajuta, ne vor permite, ne vor uh, hrăni reflexia la aceste dosare. Doresc să mulțumesc tuturor experților și tuturor uh, participanților la această audiere care, așa cum s-a mai spus, ne oferă idei de acțiuni utile pe viitor pentru a consolida încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Și aceasta este una dintre preocupările noastre de fiecare zi. Deci mulțumesc doamnei Gresle, pentru că dacă bine am înțeles dânsa, ne-a obligat să ne supunem acest exercițiu. Mulțumesc pentru inițiativă și vă rog să continuați să ne obligați. Merci, je vais faire de mon mieux. Nein, vielen Dank an alle. Mulțumesc, mă voi strădui din greu. Mulțumesc uh, tuturor colegilor. Vreau să vă spun că nici unul din uh, subiectele discutate de astăzi nu este unul de sine stătător, care să evolueze singur. Trebuie să însoțim toate aceste eforturi pe mai departe. Uh, e nevoie de cooperare, de exemplu, în domeniul penal. Este foarte greu, atât uh, în relația cu statele membre, cât și la nivel interinstituțional. Mulțumesc pentru faptul că vrem cu toții să continuăm. Am fost surprinsă de multitudinea subiectelor și documentelor tratate de celelalte comisii parlamentare, lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Am învățat astăzi mai multe decât mi-aș fi dorit. Mulțumesc încă o dată vorbitorilor, mulțumesc colegilor care au participat și reiau uh, ideea că vom uh, încerca să repetăm acest exercițiu. O zi plăcută tuturor și mulțumesc uh, uh interpreților. Da, vezi ce se întâmplă când sunt atâtea femei uh, la prezidiu? Am uitat de uh, singurul uh, bărbat președinte. Da, așa este. Mulțumesc, Inge, încă o dată. Nici nu are rost să adaug altceva. Vreau doar să spun că de-a lungul acestei dezbateri, să știți că un ONG a, a scris pe Twitter că ar trebui să existe acest uh, efort unit uh, mai des în Parlament. Și iată că lucrurile au mers mână în mână, am fost uh, o entitate la prezidiu, Eurodeputații au stat într-o zi de joi ca să-și adreseze întrebările. E un exercițiu neobișnuit și cred că ar trebui să avem această abordare unită, mai ales în momentul în care avem subiecte atât de complexe sunt din 99 aici și a fost uh, pentru instituția noastră uh, foarte important să fim uh, tratați ca fiind un tot unitar și iată că astăzi am reușit acest uh, exercițiu. Mulțumesc în numele Comisiei Libe. Știu că pe criterii de gen ați uitat să mă invitați să iau cuvântul acum, dar mulțumesc.